Good morning, colleagues, um, and we can... Bună dimineața, dragi colegi! Putem să începem uh, ședința noastră. Le mulțumesc uh, celor care sunt prezenți și îmi cer scuze pentru ușoara întârziere. Uh, parte din pachetul CFM, începem să discutăm astăzi proiectul de raport, proiectul de raport pentru fondul de gestiune integrată și mai ales uh, instrumentul pentru gestiunea frontierelor și vize. Raportarea este Tania Fayon și fără să mai uh, lungesc lucrurile, îi dau cuvântul Taniei primele 5 minute, după care voi da cuvântul raportorilor din uh, umbră, așa că, Tania, ai cuvântul. Îți mulțumesc, Claude, mulțumesc, domnule președinte. O să dureze un pic mai mult de 5 minute, însă sper că uh, nu foarte mult o să vorbesc în slovenă, ca, așa că rog uh, colegii să își pună căștile. Vă mulțumesc uh, încă o dată pentru că mi-ați dat cuvântul și, stimați colegi, să avem o zonă uh, fără controle la frontierele interne reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. Schengen reprezintă unul dintre aspectele cele mai tangibile atât pentru cetățenii europeni cât și pentru companii. De aceea este esențial să păstrăm Schengen pentru viitorul Uniunii Europene. De aceea trebuie să facem un efort în acest sens. Funcționarea eficientă a zonei Schengen Uh, trebuie să fie um, uh, urmărită de o serie, o serie de politici referitoare la frontiere, uh, dar și măsuri financiare, astfel încât să putem să aplicăm aceste politici. Pe de o parte, Schengen ajută cetățenii europeni să-și folosească, să-și exercite dreptul de liberă circulație. De asemenea, contribuie la piața unică și permite și protecția frontierelor externe, precum uh, și a spațiului Schengen. În calitate de raportor, eu uh, salut și instrumentul financiar care se propune și care va transpune politicile noastre în acțiuni. Așa că Uh, partea aceasta de gestiune a frontierelor prin instrumentul acesta pe șapte ani, e bine, prin acesta aproape 10 miliarde de euro vor fi uh, alocate, ceea ce este o creștere semnificativă față de cadrul financiar actual. Uniunea Europeană s-a confruntat cu o serie de confruntări în ultimii ani care au subminat încrederea în uh, proiectul uh, european comun. Așa că noi trebuie să um, răspundem acestor provocări uh, recente și de aceea Uniunea Europeană a adoptat o serie de măsuri, mai ales în ceea ce privește frontierele externe. Poate vă aduceți aminte de introducerea um, controalelor uh, sistematice în bazele de date care se referă la um, frontierele externe, uh, um, introducerea unor noi dispoziții în ceea ce privește um, garda de coastă și sistemul uh, SEE, um, dar încrederea n-a revenit cu totul și Există încă tendințe de uh, a insista pe controlele la frontierele interne, deși nu există motive întemeiate pentru uh, acest lucru. În loc să mergem uh, către cooperare, mergem pe o logică mm, izo- izolaționistă. Acest lucru se întâmplă mai ales în statele membre unde populismul este în creștere sau unde deja sunt populiști la guvernare și este, din păcate, cazul aproape jumătate dintre guvernele din Uniunea Europeană. Astăzi am să mă concentrez pe câteva chestiuni principale. Scopul principal al gestiunii frontierelor este elaborarea și implementarea de măsuri pentru o gestiune integrată a politicilor privind frontierele și vizele. Acesta mm, trebuie să fie însoțit de o serie de garanții astfel încât să putem asigura o protecție corespunzătoare a Uniunii Europene și să asigurăm, pe de altă parte, și uh, libera circulație în cadrul Uniunii Europene. În ceea ce privește propunerea Comisiei, cred că se concentrează prea mult pe aspectele de securitate și mai puțin pe partea de mai bună gestiune a fluxurilor migratorii nu există un accent uh, pe facilitarea trecerilor la frontieră pentru um, cei care călătoresc de bună credință și nu reprezintă nicio amenințare pentru Uniunea Europeană. Politica pentru vize, care se va finanța prin acest instrument, este esențială pentru cultură, pentru turism și pentru economie. De aceea trebuie să acordăm uh, sprijin financiar politicilor pentru vize și de asemenea propun de asemenea să existe un uh, prag minim pentru această finanțare trebuie să consolidăm orice măsură, să o sprijinim prin fonduri. Astfel nu putem uh, transpune în acțiuni. În ceea ce privește politicile de implementare și măsurile din cadrul Uniunii Europene și a statelor membre, cu siguranță este esențial să apărăm drepturile fundamentale și libertățile. De aceea, um, noi, uh, uh, cel puțin eu, uh, detaliez acest aspect. Avem o serie de tehnologii noi în acest moment, de aceea am aducat o dispoziție anume care să um, împiedice încălcarea drepturilor fundamentale când e vorba de procesarea datelor. De asemenea, avem un accent um, pe um, Uh, resortisanții din state terțe și uh, posibila um, uh, discriminare care trebuie să fie împiedicată și pe protecția grupurilor vulnerabile. Statele membre o să folosească aceste um, fonduri pentru măsuri la frontierele externe, dar și pentru a um, controla frontierele maritime. Menționăm de asemenea și uh, misiunile de căutare și salvare pe mare, unde statele membre trebuie să respecte dreptul uh, internațional și principiul nereturnării. Trebuie să punem uh, la punct uh, um, uh, niște garanții, pentru că încălcarea acestor drepturi înseamnă și încălcarea dreptului internațional. Uh, prin acest fond se vor finanța Um, măsuri și în așa numitele hotspot-uri. De asemenea, um, pot fi folosite la partea de procedură la frontiere și, bineînțeles, acolo statele membre trebuie mereu să respecte um, drepturile celor care solicită protecție internațională și ale grupurilor vulnerabile, mai ales copiii. Și, de asemenea, eu propun să se faciliteze frontiera uh, Uh, pentru cei care călătoresc de bună credință. Dacă adoptăm o astfel de măsură, o să mai Ehm, scădem presiunea și o să salvăm multe vieți din Mediterană. În uh, spiritul uh, rezoluției Parlamentului European, acest instrument ar trebui să financeze și măsuri uh, pentru ca statele membre să dezvolte un viitor program pentru vizele umanitare. Cred că a venit vremea să ne îndepărtăm de la așa numitele centre de debarcare și să ne concentrăm pe soluții bune Uh, astfel încât uh, cuvintele noastre chiar să uh, se materializeze în fapte și vizele umanitare ar reprezenta o astfel de măsură. Și nu în ultimul rând, câteva cuvinte despre măsurile din statele terțe. Trebuie să fim foarte prudenți aici pentru că există o serie de mecanisme care pot să se aplice în astfel de, con de condiții și um, aici um, trebuie să introducem o serie de garanții um, pentru uh, a ne asigura că finanțăm măsurile de urgență. Și nu în ultimul rând aș dori să subliniez faptul că o supraveghere um, atentă a modului cum se implementează aceste dispoziții este esențială pentru a avea o supraveghere democratică. Parlamentul ar trebui să ia parte la procedurile de pregătire a acestor programe uh, um, și de pregătirea instrumentelor tematice prin acte delegate. Și în plus, Comisia a trebuit să implice și uh, societatea civilă la nivelul și uh, autoritățile locale și regionale atunci când pregătește programele. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare interes să lucrăm cu raportorii din umbră și cu Comisia și dacă aveți întrebări vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult! Uh, îi dau acum cuvântul primului raportor uh, din partea PPE-ului, um, domnul Carlos Coelho. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc Daniei Faion pentru munca sa. Așteptăm cu mare interes să lucrăm împreună la acest dosar foarte important. PP-ul va depune amendamente pentru a-și reflecta poziția, însă ca puncte uh, plecare, aș dori să, uh, să menționez preocupările noastre legate de proiectul de raport. În primul rând, noi nu considerăm că acest regulament ar trebui să prevadă vreo finanțare pentru ceva care nu există și nici nu se planifică. Tania, cred că ești de acord cu mine pentru că ai șters toate trimiterile la noi sisteme de informații. Consider, pe bună de dreptate, că acest fond ar trebui să sprijine implementarea sistemelor existente și celor care sunt noi, dar care au fost uh, aprobate sau vor fi aprobate până la data de intrare în vigoare a fondului. Pentru că dacă aplicăm același standard, atunci de ce am prevedea finanțare pentru vizele umanitare? Nu putem să le impunem uh, în mod obligatoriu statelor membre, iar noi ca Parlament abia ne putem pune de acord cu privire la recomandări pentru un astfel de instrument și totuși ție ți se pare rezonabil să prevezi finanțare. Noi nu suntem de acord. Apoi, suntem uh, în favoarea unei uh, abordări holistice, bineînțeles atunci când vorbim de toate elementele um, care pot să implice soluții globale, însă asta nu înseamnă că trebuie să amestecăm instrumentele de finanțare. Ce ține de domeniul de aplicare al acestui fond, al fondului pentru azil, trebuie să fie la fondul pentru azil, iar ce ține de frontiere trebuie să uh, figureze în acest fond. Pentru că dacă ștergem diferențele, nu reprezintă o practică bună de redactare de politici și nici nu este um, o posibilitate în cadrul regulamentului financiar. Încă o dată, Tania, îți mulțumesc pentru raport și aștept cu mare interes să lucrăm uh, împreună la acesta. Mulțumesc! Thank you very much, Carlos. And for the ECR, Mr. please. Mulțumesc în, în numele uh, ECR, uh, domnul um, uh, Vistisen. Mulțumesc. Vreau să vă spun că ECR-ul um, are o linie diferită de raportor în uh, general. Mi se pare destul de naiv, chiar irresponsabil să minimalizăm aspectele de securitate ale acestui fond și pe baza presupunerii că marea majoritate a oamenilor care ne trec frontierele externe sunt uh, uh, călători care reprezintă o, o amenințare foarte mică pentru o Uniune în ansamblu. Acest lucru nu este, așa cum spune raportarea, acest lucru nu este o realitate. Vreau să vă spun încă o dată că mie mi se pare că o astfel de abordare este extrem de periculoasă și de nerealistă. De exemplu, raportarea la amendamentul 3 pare să disocieze controlul frontierelor de libera circulație a persoanelor în Uniune, înlăturând cuvântul precondiție. Poate că raportarea trebuie să explice raționamentul din spatele acestui modificări, pentru că, așa cum am mai spus-o, nu se poate să existe o libertate de circulație uh, fără o mm, securitate la frontierele externe. Încă un lucru care mi-e greu de înțeles este amendamentul 23, unde raportoarea îndepărtează posibilitatea de a permite ca instrumentul să fie folosit pentru echipamente de control vamal, mm, pe lângă scopul uh, principal de control la frontiere. Această posibilitate ar mm, uh, stimula cooperarea interagenții și am vrea să, și tocmai aceasta este problema legată de eficiența fondului. De asemenea, raportarea consideră că raportorul că fondul ar trebui să fie folosit pentru emiterea de vize umanitare și uh, pentru elaborarea programului viitor uh, al uh, vizelor comunitare. Nu suntem de acord, așa cum spunea și raportorul PPA din aur. Este foarte clar că ar fi uh, o, o abordare foarte diferită cea pe care am avea-o noi față de cea a raportoarei. Acest fond ar trebui să se controleze mai ales pe uh, detectarea și uh, de preîntâmpinarea um, migrației ilegale. De asemenea, trebuie să um, facilităm călătoriile legitime, însă acest lucru ar trebui să se facă Așa cum uh, o spune și Comisia în propunerea sa, și asta trebuie să fie și raportul acestui raport, să se limiteze riscurile de securitate cu care se confruntă Uniunea. De asemenea, pentru îndeplinirea obiectivului acestui regulament, mi se pare esențial ca instrumentul să poată sprijini și acțiuni care sunt legate de statele terțe și, în acest sens, instrumentul ar trebui nu doar să țintească aspecte cheie legate de monitorizare, detectare și identificare, urmărire, pre prevenție, dar este um, de asemenea o măsură de luat în considerare la partea de platforme regionale de debarcare, așa cum uh, propune Consiliul în, uh, consi în, Consiliul în concluziile sale din 2018. Uh, eh, Greens. Tack så mycket. Eh, Okej, okay, nu är lurarna på. Eh, Mulțumesc, cred că v-ați spus căștile. Trebuie să vă spun că sunt de acord cu doamna Fayon. Adesea ne concentrăm prea mult pe securitate, pe migrație, așa cum a spus Tania, și nu sunt de acord că este naiv sau uh, irresponsabil ce propune ea. Vizele umanitare trebuie neapărat să fie incluse aici. Am lucrat la partea de vize umanitare de multă vreme la noi în Parlament și este încă o activitate în curs. Sigur, uh, în curând o să votăm uh, la acest dosar. Raportul reflectă foarte bine ideile pe care le avem și noi verzi. O să vedem dacă putem să îmbogățim acest raport cu amendamente care se îndreaptă în aceeași direcție pe care deja a luat-o raportul Taniei. Nu cred că vom uh, uh, îndeplini obiectivul de a deschide toate frontierele interne, pentru că sunt foarte multe probleme la nivelul statelor membre care fac să fie Um, reticente în a îndătura acele frontiere. Deci nu cred că o să um, îndeplinim acest obiectiv prin acest raport în sine, pentru că sunt uh, multe alte aspecte care trebuie să fie acoperite, dar cred că statele membre o să păstreze um, încă multă vreme frontierele interne. Eu vin dintr-o astfel de țară, după cum probabil știți, și eu mă opun acelor frontiere care au fost reinstalate pe podul Odoson. De asemenea, nu putem neapărat să să închidem toate frontierele. Oamenii trebuie să aibă ocazia de a veni. Vorbim despre partea de uh, imigrație ilegală, parcă hotărâsem că nu spunem același lucru, că nu există așa ceva, nu există migrație ilegală. Să spui ilegal înseamnă că e vorba de infracțiune. Da, contravine regulilor, în sensul că ești ne- în neregulă, ești um, irregular, dar să nu folosim în engleză illegal. Eu cred că făcusem deja o progrese la dezbaterea aceasta. Mulțumesc. Clearly we haven't yet. Se pare că încă nu. Tania, vrei să asculți mesajul comisiei înainte? Dau cuvântul comisiei, deci. Foarte pe scurt, vă mulțumesc pentru această oportunitate, mulțumesc doamnei Fayon pentru un raport uh, la care am muncit din greu. Câteva comentarii din partea mea, ceva ce poate fi problematic pe viitor. Trebuie să găsim un echilibru între securitate și facilitarea fluxului la frontieră. Fluxul acesta a crescut, au fost identificate lacune în trecut și în lumina acestui fapt este important să uh, ne axăm pe securitate și raportul găsește un echilibru la acest aspect. Câteva comentarii tehnice acum. Uh, Raportul propune să implementăm facilitatea tematică prin acte delegate. Trag un semnal de alarmă cu privire la asta pentru că aici trebuie să fie flexibilitate la capitolul implementare. Nu trebuie să periclităm acest element. Cofinanțarea sporită de la 75 la 80%. Subliniez că aceste instrumente sunt uh, instrumentele care vin cu cea mai mare rată de cofinanțare din Uniunea Europeană. Deci sunt posibilități ample aici în ceea ce privește ratele ridicate de cofinanțare, 100% pentru suportul operațional, 75% cu 25 și cu 25% mai mult decât fondurile structurale. În ceea ce privește plățile, 30% la evaluarea la jumătatea perioadei reprezintă o marjă mult prea mare mi se pare că mare parte din statele membre ar fi direct descalificate. Poate pentru noastră nu este așa de important, dar este important să avem totuși în vedere ca evaluarea la jumătatea perioadei să fie în 2024, bazându-ne pe datele din 2021, 22, 23 ca an de implementare. Și să nu uităm că în ceea ce vește plățile și rata reală a executării, fondurile se vor termina în 2029, deci în realitate anul 2023 nici nu este la jumătatea perioadei, este foarte devreme să nu uităm acest lucru. Am uh, luat totuși acel an pentru că în ceea ce privește angajamentele, da, este jumătatea praderă, în ceea ce privește executarea, e, nu este. Deci să fixăm 30% este pentru mine complet nerealist. Și în ceea ce privește uh, 30% ca procentaj minim pentru politica comună a vizelor, eu înțeleg raționamentul din spatele ideii, dar vreau să mai spun un lucru. Domeniul vizelor este cel unde implementarea a fost foarte grea în perioada curentă. Aceste comentarii sunt valabile pentru toate trei fondurile, pentru că au fost uh, propuse amendamente similare. Și încă un aspect, operațiunile de blending. Am explicat deja că reprezintă o oportunitate, nu o obligație. Iar în ceea ce privește migrația ilegală. Am spus în propunere uh, că e migrație ilegală pentru ca lucrurile să fie corect reflectate după ce am tratat. Uh, sunt folosite și în tratat aceste noțiuni și deci trebuie să fim consecvenți. În ceea ce privește cooperarea cu terțele state și cu limitarea de la 2%, este mai mult sau mai puțin ceea ce cheltuim acum cu instrumentele în curs, dar ce este foarte important e faptul că cooperarea cu terțele state e importantă și din motivele enunțate de doamna Fayon, facilitarea trecerilor la frontieră, de exemplu. E important să cooperăm cu terțele state în așa fel încât să existe o gestionare lină și bună a fluxurilor la punctele de frontieră. 2% este poate un procent prea limitat. Știți că oricum, în general, Comisia este împotriva marjelor procentuale fixe. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vreau să spun un lucru foarte clar. E menționat pe scurt în tratat, dar poziția Parlamentului este foarte clar că trebuie să fie irregular, nu illegal. Nu ești ilegal până nu ești declarat așa. Deci când intri în Uniunea Europeană, ești testat. Dacă după aceea ești cu statut ilegal, asta e. Însă la Parlament folosim irregular, neregulat. Deci uh, nu încercați să justificați asta. De 10 ani tot discutăm. Nu, nu. Asta e poziția de 10 ani în Parlament. Punct de procedură. Nici nu discut. Asta e terminologia în Parlament, spune președintele. Și mă scuzați. Eu uh, reiau poziția Parlamentului. E vorba de migrație neregulată. De... Din punct de vedere tehnic, domnule președinte, eu nu contest această idee, dar vă rog frumos să îmi trimiteți și mie premisa uh, juridică a acestei uh, noțiuni. Vă rog frumos să-mi spuneți cum puteți să treceți peste ce scrie în tratat? Care este temeiul juridic în baza căruia acționați? Și sunt mulțumit. Domnule Vis, în caz că n-ați ascultat, Comisia a spus ce e în tratat. Eu însă am spus Comisiei că da, este pe scurt menționat uh, în tratat și poziția uh, și poziția Parlamentului de 10 ani de zile este că spune migrație neregulată. Nu spunem că cineva este ilegal din capul locului. E ilegal doar după ce a fost identificat ca atare. La Libe, noi așa punem problema, să fie foarte clar. Îmi cer scuze, am avut așa o ieșire mai nervoasă și am uitat că doamna Faion trebuie să răspundă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește terminologia, e important să o cunoască toată lumea. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, mulțumesc comisiei pentru toate observațiile de care voi lua, desigur, notă. Obiectivul meu este să găsesc un echilibru între securitate, și facilitarea călătoriilor legitime, voi încerca să găsesc cele mai bune amendamente de compromis în munca cu dumneavoastră în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este 11 decembrie. Haideți să trecem la punctul 11. E vorba de crearea Fondului uh, pentru Securitate Internă. Domnule Becker, o înlocuiți pe doamna Holmeier. Vă mulțumim! Bun, deci examinăm proiectul de raport al doamnei Monica Holmeier, dar în locul domniei sale va lua cuvântul domnul Becker, căruia îi mulțumim pentru disponibilitate. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în germană pentru a prezenta proiectul de aviz al doamnei Holmeier, care din păcate nu poate fi aici acum. În primul rând, raportoarea dorește să mulțumească Comisiei pentru propunere. Această propunere reprezintă o bază excelentă de lucru. Și în ceea ce privește elementele principale din proiectul de raport cu privire la Fondul pentru Securitate Internă, iată care sunt ele. Proiectul de raport prevede mai uh, multe obligații de raportare la Comisie față de Parlamentul uh, European. De exemplu, rezultatele anchetelor OLAF în ceea ce privește neregularitățile și până la fraudă din uh, ESF, ele trebuie să fie cu toatele prezentate Uh, Parlamentului și apoi rapoartele anuale de performanță cu privire la statele membre și ele trebuie prezentate Parlamentului și în mod automat trebuie să fie redat un rezumat și apoi, uh, la cerere, textul trebuie să fie prezentat integral Parlamentului, pentru că, în calitate de legiuitor, el trebuie să fie în măsură să uh, acționeze în ceea ce privește implementarea programului. Totodată, statele membre, fiind date nevoile lor uh, diversificate, trebuie să beneficieze de mai, o mai mare marjă de flexibilitate în ceea ce privește utilizarea fondurilor. S-a introdus uh, un uh, prafon minim de cheltuieli. De asemenea, proiectul de raport prevede și o ridicare a plafonului maxim în ceea ce privește costurile de administrație și uh, ajutorarea față de acestea, uh, și un plafon uh, pentru uh, achiziționarea de capacități de transport, uh, de dotări cu armament și așa mai departe. Dacă statele membre stabilesc ele însele și pot face asta, care sunt nevoile lor, Marja de cofinanțare pentru investiții în ceea ce privește combaterea cibercriminalității poate fi sporită. Asta pentru a combate structurile periculoase criminale, impactul fiind de undeva pe la 90%, un impuls adițional pentru noi măsuri. De asemenea, condiționalitatea trebuie fixată mult mai ferm. Avem articolul 13 în ceea ce privește valoarea intermediară cu eliberarea tranșei a doua. Asta în funcție de uh, cheltuirea 30% din mijloacele puse la dispoziție, cu cuplarea fondurilor aferente. De asemenea, sunt, avute, sunt luate în vizor și programele naționale și atingerea obiectivelor, exact așa cum se întâmplă în raportul anual, cu ajustările necesare. Cooperarea cu terțele state. Se ține cont de aceasta. În proiectul de raport nu se propun uh, limitări uh, semnificative comparativ cu proiectele din statele membre. E nevoie de mai mare marjă de manevră, de o siguranță la acest capitol, iar proiectul de raport prevede și măsuri de implementare din anexă în partea operativă. Deci transferarea din anexă în partea operativă, mă scuzați. În ceea ce vește ajutorul în caz de urgență, acesta trebuie să fie eficient uh, și uh, acordat rapid. Prin urmare, programul de lucru pentru uh, intervențiile rapide trebuie să fie ajustat cu o marjă de flexibilitate considerabilă. În ceea ce privește evaluările, a fost deja avut în vedere câteva domenii de uh, intervenție cu completările de rigoare în anexă. În ceea ce privește procedura pe mai departe, la capitolul finanțare, Structura este similară cu tot ceea ce ține de afacerile interne. Prin urmare, raportoarea dorește să ajungă la un numitor comun cu raportorii uh, de la Fondul pentru Azil și pentru Migrație, la fel și cu Fondul pentru Viză și Gestionarea Frontierelor. Este important să existe o abordare comună pentru că există niște prevederi uh, orizontale în propunerea Comisiei. De exemplu, în ceea ce privește Uh, raportările și evaluările. Ele trebuie să fie făcute uh, la unison. Raportoarea așteaptă cu nerăbdare reuniunile cu raportorii din umbră și e foarte curioasă de ideile acestora. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Becker mai ales pentru că ați uh, înlocuit-o pe doamna Holmeier. Asta ne permite să putem uh, avansa cu acest dosar important. Raportor uh, pentru SND, Cecil Chienghe, vă rog. Grazie, Claude. Ringrazio. Mulțumesc, Claude. Îi mulțumesc și colegului nostru pentru că ne-a prezentat propunerea de modificare a doamnei Holmeier și sper că vom putea să lucrăm într-o atmosferă de cooperare maximă pe acest subiect al securității, care necesită un răspuns foarte coordonat din partea Uniunii Europene, deci din partea tuturor statelor membre. Aș dori să reafirm un principiu extrem de important pentru grupul nostru politic. Un nivel înalt de siguranță se garantează nu numai prin măsuri de combatere, dar și prin măsuri de prevenție atenție. O parte dintre amendamentele pe care le voi înainta în numele grupului meu politic, SND, vor um, avea ca scop aprofundarea acestor măsuri preventive și fonduri pentru măsurile preventive directe pentru a combate cauzele principale ale radicalizării, deci consolidarea politicilor de prevenție, în special cele care vizează persoanele vulnerabile. Ar trebui să lăsăm o marjă de manevră destul de mare statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate. Grupul nostru consideră că flexibilitatea trebuie să se împletească și cu transparența și cu repartizarea resurselor. De aceea, credem că trebuie să respecte niște obiective stabilite cu foarte mare claritate. Un alt aspect important pentru grupul nostru este respectarea drepturilor omului. Respectarea drepturilor omului trebuie să stea la baza oricărei acțiuni. Asta înseamnă că, în cadrul unui fond de sprijin financiar, poate să se refuze acordarea de resurse celor care nu demonstrează că respectă normele minime în acest sens. În ceea ce privește încălcarea generalizată a statului de drept, e, aceasta este um, evaluată în cadrul comisiei noastre și sunt convinsă că vom avea niște răspunsuri interesante în săptămânile următoare. Îi mulțumesc încă o dată doamnei raportor și sunt convinsă că vom putea colabora foarte bine pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much, And for who else do we have? Um... Mulțumesc! Mai sunt alți raportori din umbră? Domnul Franț. Pentru verzi. Mulțumesc foarte mult. În principiu, lucrurile merg în direcția cea bună. Întrebarea mea ar fi legată de articolul 3. Mie îmi lipsește ceva acolo, și anume faptul că dintr-o dată discutăm despre măsuri în loc să discutăm despre inițiative, planuri. De ce? s-a corectat în acest mod, iar la articolul 3a, el se axează pe cooperarea uh, polițienească din statele membre, dar ar trebui să fixăm niște accente tematice. În ceea ce privește finanțarea programelor antirasism, cu privire la poliție, n-aș vrea să las lucrurile așa în termeni generali. Aș vrea să discutăm explicit despre formele de rasism, dar și despre istoria nazistă din Europa, național-socialistă. Aș vrea ca și din acest punct de vedere poliția să fie școlită ca atare, pentru că vedem cât de important este, fiind dată evoluția din Europa. Ar trebui de asemenea să ne axăm și pe combaterea cibercriminalității. E foarte important și ne-a bucurat faptul că s-a venit cu măsuri în ceea ce privește protecția avertizorilor de integritate. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Franz. Cam atât uh, pentru raportorii din umbră. Altcineva? Comisia? Mr. Becker, any... Nu. Domnule Becker, vreun ultim cuvânt? Nu. Mulțumim în orice caz că ați înlocuit-o pe doamna Holmeier. Termenul pentru amendamente este 6 decembrie, deci destul de curând. Încă o dată mulțumim domnului Becker pentru că a intervenit în numele doamnei Holmeier. Amânăm punctul 12. Am fost obligați să o facem. Motive independente de noi. Suspendăm, deci, reuniunea pentru cât timp? Întreabă președintele. Zece minute. După care reluăm. Ne revedem la ora zece. Vă spun și de ce. Uh, am amânat punctul 12, de aia, din motive independente de voința noastră. Yeah, the rapporteur has asked for the postponement. Raportorul e cel care a cerut amânarea. Așa că noi ne oprim până la, orele, până la ora 10. Îmi cer scuze, spune președintele. So 10 o'clock, colleagues, we reconvene at 10 o'clock. Reluăm la 10. Sorry, I'm in a... Okay. Dear colleagues, just an update. Um, we want to begin on this. Uh... Stimați colegi, am vrea să ne ocupăm de punctul 13, Fondul pentru Azil și Migrație, dar așteptăm pe doamna Dali, care este coordonator la ENVI. Um, este o întâlnire Envy chiar uh, acum, uh, acum se termină voturile acolo, deci o să vă rog să așteptați încă câteva minute când uh, termină la Envy, doamna Dali ni se va alătura. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar după cum bine știți, sunt voturi și în Envy și ea este coordonator acolo, deci îmi cer scuze pentru întârziere, dar ni se va alătura cât de curând. Okay, colleagues, uh, thank you for your patience. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. Mulțumim, Miriam, că ai venit repede înapoi. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru răbdare de care ați dat dovadă. Vă sunt recunoscător pentru că, într-adevăr, avem coordonatori și în alte, care activează acum și în alte comisii, deci colegii au lucruri de făcut și acolo. Mă bucur că ați fost răbdător și că ați așteptat-o pe colega care a votat în altă comisie. Vom uh, trece acum la prezentarea raportului și îi dau direct cuvântul lui Miriam. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cer scuze pentru întârziere, dar vă mulțumesc și dumneavoastră și le mulțumesc și colegilor pentru înțelegere. Voi încerca să-mi trag și sufletul în timp ce vorbesc, în timp ce vă fac prezentarea. Dacă vreți, mai zic eu câteva lucruri în introducere. Da, e ca la dansez pentru tine aici. Cu Bun, eu pot să zic doar că e vorba de prezentarea proiectului de raport pentru propunerea privind Fondul pentru Migrație și Azil. Este un program esențial pentru următorul CFM. Gata? Ți-ai tras sufletul? Pot să-ți dau cuvântul? Da. Ca raportor al Parlamentului pentru regulamentul prin care se stabilește Fondul pentru Migrație și Azil pentru următorul CFM, aș dori ca în acest CFM Uniunea Europeană să își îndeplinească toate promisiunile. Și voi începe cu principiul solidarității și a răspunderii partajate, apoi dezvoltarea sistemului comun de azil, crearea unor canale legale pentru migranți, promovarea inclusivității sociale și o politică mai durabilă de migrație. Migrația nu ar trebui să fie abordată numai de câteva state membre care sunt în prima linie, pentru că migranții economici și refugiații nu trebuie să fie o problemă numai pentru țările care se întâmplă să se găsească la frontiera Uniunii Europene. Este o provocare pentru întreaga Uniune Europeană și aș merge chiar mai departe spunând că este o provocare globală. Scopul acestui fond este să ofere un buget pe care Comisia îl propune la 10,4 miliarde de euro, care să se concentreze pe provocări legate de migrație, azil și integrare și eu în calitate de raportor, vreau să mă asigur că acești bani își îndeplinesc obligațiile și anume că se sprijină statele membre pentru a lua măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor și um, pentru a face față provocărilor uh, implicate de migrație. Eu vin din Malta, suntem um, chiar în calea Um, acestor rute ale migranților care călătoresc um, în condiții periculoase pentru a ajunge în Europa. Și știu ce înseamnă să te confrunți cu criza migranților. De multe ori am fost lăsați să ne confruntăm de unii singuri cu această criză. De aceea credem că este important să dăm dovadă de solidaritate față de alte state membre care se confruntă cu o situație similară. Vreau în raportul meu să introduc un procent minim pentru obiectivele naționale, atât când vine vorba de programele naționale, cât și obiectivele obiectivele tematice. Fiecare obiectiv tematic la care face referire articolul 3 ar trebui să beneficieze de un minim de 20% din finanțare. Suntem de acord că cu anumite state membre care doresc flexibilitate când vine vorba de alocarea fondurilor, dar cred că această flexibilitate nu ar trebui să împieteze asupra diferitelor obiective. Flexibilitatea ar trebui să se împetească cu măsuri care asigură distribuirea echitabilă a resurselor între obiective și un mare grad de, flex, de de transparență când vine vorba de cheltuirea fondurilor europene. De asemenea, cred că ar trebui să existe o limită de 5% pentru finanțarea acțiunilor din țările terțe. Cred că finanțarea din partea Uniunii Europene ar trebui să crească solidaritatea și partajarea răspunderii între statele membre, așa cum se reflectă și din amendamentele înaintate. Persoanele care ajung în Europa trebuie să fie primite în mod corespunzător, să beneficieze de asistență corespunzătoare și să aibă acces la proceduri de azil echitabile. Și aici mă refer în special la minorii neînsoțiți și la supraviețuitorii violențelor bazate pe gen și orientare sexuală. Relocarea internă trebuie să fie și ea o prioritate. Consider că principiul parteneriatului trebuie să fie parte integrantă din acest regulament. Autoritățile locale și regionale lucrează cu azilanții și trebuie să ne asigurăm că eforturile lor sunt sprijinite și accelerate. De aceea am introdus un nou articol care se concentrează pe implicarea acestora. De asemenea, trebuie să ne ocupăm și de organizațiile internaționale care au contribuit la eficientizarea gestionării crizei migranților. Acțiuni și măsuri pe marginea acestor facilități tematice și obiective ar trebui să includă participarea autorităților locale și regionale, care de cele mai multe ori sunt cele care intră în contact direct cu realitatea de pe teren. Mai mult de atât, propun un amendament la titlul regulamentului. Ar trebui ca acesta să reintroducă, de fapt să cuprindă din nou integrarea și reintegrarea. Deocamdată nu există o alternativă foarte bună la călătoriile periculoase pe care le întreprind migranții și ar trebui ca Uniunea Europeană să aibă în vedere măsuri corespunzătoare în acest sens. Un sistem care să funcționeze în ansamblu, desigur, implică și o politică dorabilă privind returnările, care să fie umană și eficientă. Uniunea Europeană are obligația de a proteja persoanele care au dreptul la protecție internațională, dar în același timp avem obligația de a-i returna pe cei care nu au dreptul să stea în Uniunea Europeană. Acest acest lucru este important pentru buna funcționare a sistemului de azil și de migrație. Se prevede ca măsurile și relațiile cu țările terțe să fie finanțate din acest fond. Așa cum am spus mai devreme, ar trebui să existe o limită de 5% pentru aceste acțiuni din totalul finanțării disponibile. Cred că finanțarea ar trebui să sprijine măsuri pentru țările terțe, dar aceste măsuri ar trebui să fie în conformitate cu acțiunea externă a Uniunii Europene. Și, în concluzie, aș dori să spun că Parlamentul European, în rolul său de colegiuitor, trebuie să aibă acces la informațiile adecvate cu privire la utilizarea fondurilor, mai ales indicatorii de rezultat atunci când este necesar și evaluarea um, la mijlocul perioadei, dar și rapoartele anuale de performanță. Aștept să aflu părerea raportorilor din umbră cu privire la acest raport și abia aștept să lucrez împreună cu ei într-o atmosferă foarte bună și de cooperare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Dali! Haideți acum să ascultăm părerea raportorilor din umbră întâmplă și începem cu domnul Coelio, Carlos Coelio, din partea PPM. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că domnul Lenart este uh, acum uh, în comisia amplă la voturi foarte importante. Am onoarea de a vorbi în numele său cu privire la raportul uh, doamnei Dali. Colegul nostru dorește să-i mulțumească doamnei Dali pentru activitatea făcută până acum și în special pentru uh, abordarea foarte inclusivă pe care a avut-o în toată această activitate. În general, textul sublinează aspecte pozitive și propune niște căi de urmat foarte bune. Colegul nostru este de acord cu doamna raportor când vine vorba de includerea solidarității și a împărțirii poverii între statele membre ca obiective ale acestui fond. Deocamdată, se pare că multe state membre se îndepărtează de la acest principiu și Solidaritatea care este la baza um, sistemul nostru de azil și de migrație este afectat De aceea este important să subliniem acest lucru și să-l subliniem ca obiectiv specific al acestui fond. Domnul Lenars, uh, de asemenea, salută uh, abordarea raportorului cu privire la distribuirea fondurilor pentru programele cheie. Ar trebui să ne concentrăm suficient pe returnarea migranților ilegali, pentru că este un aspect important. De aceea este de acord cu raportorul de a păstra cu privire la ideea de a păstra 40% pentru returnare, așa cum spunea și Comisia. În general, propunerea Comisiei a fost una echilibrată și echitabilă în ceea ce privește distribuirea fondurilor. Această distribuire ar trebui păstrată. În ceea ce privește provocările viitoare, este esențial ca acest cadru să dispună și de suficientă flexibilitate. De aceea, domnule Lenar, nu consideră că introducerea unui nivel minim de uh, cheltuieli uh, pentru diferitele obiective ale fondului nu este cea mai bună idee. A trebui să oferim finanțare țintită în funcție de nevoile actuale. Domnul Lenner salută de asemenea um, inițiativa raportorului de a reglementa foarte strict finanțarea pentru țările terțe. Însă vrem să um, consolidăm cooperarea cu țările terțe și nu ar trebui să limităm finanțarea numai la țările învecinate. Ar trebui ca și alte țări să fie eligibile pentru finanțare atunci când pot avea un impact pozitiv asupra crizei migranților. Domnul Lenner abia așteaptă să coopereze cu doamna Dali, cu ceilalți raportori din umbră și cu toți membrii acestei comisii pentru, uh, pe toate aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumim din partea ECR. O avem acum pe doamna Cristine Unberg. Tack herr ordförande och tack för informationen. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Cu privire la acest fond, într-adevăr, se pare că uh, acest fond a crescut semnificativ. Când vine vorba de distribuire, totuși, și cifra de 40% pentru uh, returnare, cred că ar trebui să fie crescută. Să nu uităm că au intrat foarte mulți imigranți ilegali în Europa, în special în Suedia, de unde vin și eu. Și ar trebui ca sprijinul pentru returnare să fie mai mare. Sunt într-adevăr și câteva modalități legale de a ajunge în Europa. Însă trebuie să ne concentrăm și pe integrare, pentru că și ea este un aspect foarte important. Deci trebuie să folosim acest fond pentru integrarea celor care ajung pe teritoriul țărilor noastre, pentru a ne asigura că aceștia sunt mai bine integrați în societate. Atât din partea mea. Mulțumesc. And, uh, I don't think we have any other shadows here present. Nu cred că mai avem vreun raportor din umbră prezent. Mai dorește cineva să intervină? Cecil, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui Miriam pentru prezentarea acestui fond, care este foarte important. Eu voiam să mă refer la câteva puncte pe care le consider prioritare. Uh, Observăm că trăim uh, într-o perioadă foarte complicată și delicată. Foarte multe state membre, însă, în loc să consolideze politica de integrare sau să pună la dispoziție fonduri pentru politica de integrare, reduc aceste fonduri și aceste politici. Eu cred că, prin intermediul acestui fond, putem să transmitem un mesaj clar și anume că reducerile acestui la acest fond din partea statului, statelor membre nu ar trebui să continue. Acest fond ar trebui să crească și ar trebui ca entitățile locale care se ocupă de integrare ar trebui să aibă și ele mai multă finanțare la dispoziție, pentru că dacă depind numai de acest fond, s-ar putea ca politica de integrare în teritoriu să fie subminată. În foarte multe state membre, bune practici care deja fusese răpuse, fuseseră puse în aplicare, acum trebuie retrase sau pur și simplu se fac pași înapoi. Credem că ar trebui să luăm măsuri pentru că altfel nu vom face decât să creștem numărul celor care trăiesc uh, uh, în ilegalitate și sunt invizibili și astfel se creează o stare de nesiguranță și mai mare și eu cred că prin acest fond putem rezolva această problemă. Un alt aspect legat de returnare. Eu Insist pe această posibilitate, dar returnarea trebuie să se facă cu demnitate. Nu ar trebui uh, ca politicile de returnare să fie confundate cu combaterea cauzelor, să nu obligăm persoanele să se întoarcă dacă nu au unde. Ar trebui să existe programe de integrare atât în țările de origine cât și în țările gazdă. Cred că dacă noi încercăm să punem accentul pe integrare, atunci ar trebui să Uh, se poată consolida acest uh, cadru. Și un alt aspect, Miriam, aceste politici de integrare de multe ori se bazează numai pe ideea de siguranță și sunt gestionate numai de Ministerul de Interne. Dar de ce să nu cerem statelor membre să aibă o structură aparte la nivelul ministerelor care să se ocupe numai de aceste strategii și de punerea la dispoziția fondurilor pentru integrare? Mulțumesc foarte foarte mult, Cecil. Miriam, dorești să tragi concluziile? Termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 decembrie. Le mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră și, pe, și colegilor pentru observațiile și contribuțiile lor. Eu aș dori să uh, Mă refer la două puncte, regulamentul Dublin și articolul 17, pentru că articolul 17 cu privire la fondul pentru azil și migrație, așa cum este prezentat în propunere, reflectă propunerea Comisiei, dar eu cred că ar trebui să introducem amendamente care să reflecte poziția Parlamentului European și aici aș vrea să mă adresez raportorilor din umbră dacă doresc să cosemneze aceste amendamente. Un al doilea aspect la care vreau să mă refer sunt anexele. S-au înaintat numeroase amendamente documente pe marginea anexelor pentru a ne asigura că acestea respectă spiritul amendamentelor înaintate pe marginea regulamentului. Eu consider că anexele sunt în centrul acestui regulament și, practic, anexele ne vor permite să atingem obiectivele prevăzute în regulament. Abia aștept să colaborez cu raportorii din umbră și mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Miriam. De fapt, termenul pentru depunerea amendamentului este 11 decembrie. Comisia dorește să intervină foarte pe scurt, vă rog, pentru că urmează voturi. Eu uh, am tot încercat să vă atrag atenția, dar nu m-ați văzut. Bine, foarte pe scurt. În primul rând, uh, salutăm munca imensă care s-a făcut și care este evidentă în spatele acestui raport. Da, într-adevăr, solidaritatea este prevăzută și în propunerea comisiei printre obiective. Trebuie să ne asigurăm uh, însă că solidaritatea nu rămâne un obiectiv gol de conținut Relocarea internă, relocarea ă, externă fac parte din politicile tematice și de aceea trebuie să punem accentul pe acestea, pentru că categoriile de relocare și de relocare internă se vor schimba. Acestea trebuie să facă parte din facilitatea tematică, nu pot face parte din programul permanent. Înțeleg poziția raportorului, dar să nu uităm că facem foarte multe pentru punerea în aplicare a politicilor interne. Avem nevoie de o politică externă externă pentru măsuri uh, premergătoare returnării, pentru reintegrare la returnare, pentru ajutarea țărilor terțe să-și îmbunătățească condițiile, toate acestea sunt obiective comune și cred că avem nevoie de mai mult de 5% pentru aceste obiective. Și un ultim aspect, domnule președinte, așa cum am spus, um, pragul pe care l-am impus aici și creșterea ratei de cofinanțare s-ar putea să fie un pic cam mare, pentru că acest instrument este instrumentul cu rata cea mai mare de cofinanțare. S-a introdus aici posibilitatea de 100%, 95% și 75%. Și un alt aspect, domnul Coelio l-a menționat și el, se vor schimba nevoile de-a lungul anilor și nevoile nici nu sunt aceleași în fiecare stat membru, sunt diferite și de la un obiectiv la altul. Deci, un procent de 20% general nu este neapărat o măsură inteligentă. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, doamnei uh, raportor și colegilor pentru munca făcută. Trecem acum la uh, Uh, voturi și începem cu utilizarea informației, informațiilor publice, reformare. Domnul raportor, uh, domnul Corao, doriți să luați cuvântul? Nu. Dacă nu doriți să luați cuvântul, atunci trecem direct la voturi, voturi electronice. Stimați colegi, vă rog să ne semnalați dacă cumva nu aveți uh, cardul, mm, cartela de vot la dumneavoastră. Mm, sunteți destul de mulți. Aveam impresia că astăzi o să fie una dintre zilele acelea dificile. Oare ce ați făcut cu cartela noastră? Ați lăsat-o la Envy? Birgit, unde este cartela de vot? Kate, and we'll, uh, we'll uh, record your vote. Anyone else? Puteți, vă rog, să ne, semnalizați, să ne semnalați dacă aveți sau nu cartela de vot ca să știm să vă registrăm voturile. Mai este cineva care nu are cartela? Bun. Trecem direct la voturi. Avem doi membri uh, care nu au cartela. Vom vota, vom înregistra voturile. Amendamentul 12. Votul este deschis. Vote still open. Votul este încă deschis. Votul este închis. Bun. Se adoptă. Amendamentul 41, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 44, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 45, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 46. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 50. Îmi cer scuze, de fapt, Amendamentele 551, 8, 53, 54, 56. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 55. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 10. Votul este deschis. Closed. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. Nu, mă scuzați. Nu 22, ci 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 24. S-a deschis votul, s-a închis, se respinge. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 26 și 27 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 4 și 35 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și votăm și textul așa cum a fost modificat prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă, 34 de uh, voturi pentru, 2 împotrivă, fără abțineri. Felicitări raportorului. Mergem acum la votul unic privind drepturile persoanelor intersexuale. Avem și rezoluție și avem un uh, acord uh, amplu între grupurile mm, politice. Am avut și o întrebare orală care va fi depusă la conferința președintelor. Sperăm să o avem pe plenara din uh, ianuarie. În temeiul uh, articolului 128, rezoluția trebuie să închidă dezbaterea ca urmare a întrebării orale din partea LIBE cu privire la același obiect. Acum deci, la vot. S-a deschis. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se adoptă 30 pentru, 7 împotrivă, fără abțineri. Am încheiat cu votul. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Vă mulțumesc și pentru răbdarea de dimineață. Am avut o serie de întârzieri. Vă mulțumesc mult. Colleagues, when it quietens down, we'll proceed with... Când se liniștesc lucrurile, trecem la punctul 16. Avem raportul privind descărcarea de bugetară. Așa că vă rugăm să fiți uh, să faceți liniște. Okay, colleagues, um, we're going to proceed with the agenda. Dragi colegi, mergem mai departe cu ordinea de zi. Vă rugăm să păstrați liniștea. Trecem la punctul 16, de fapt de la 16 la 26, cu privire la descărcarea bugetară. Avem uh, implementarea bugetului pentru diferite agenții și uh, examinăm proiectul de aviz, de fapt, proiecte de avize și o să dau cuvântul raportorului pentru cele 11 avize. Avem în primul rând agențiile JAI, EDP, Comisie. Uh, o să ascultăm după aceea um, și raportorii din umbră, dacă plecați din sală, vă rugăm să faceți întăcere ca raportorul nostru, domnul Franț, să-și poată face prezentarea. Vă mulțumesc foarte mult. Want... Domnule Franț, dacă vreți să vă faceți prezentarea, aveți cuvântul. Danke, Herr Kollege. Mulțumesc, stimate coleg. Dragi colegi, ca de obicei, m-am axat pe concluziile curții de conturi, m-am bazat pe acestea și Uh, sunt de acord cu concluziile pozitive. La nivel orizontal, Curtea de Conturi a subliniat un neajuns. Faptul că diferitele agenții uh, comunică prost uh, ce posturi sunt vacante. De asemenea, cred că trebuie criticat și modul în care se fac verificările aleatorii ale curții de conturi pe bază de șantioane. De exemplu, pentru anul 2017, la un moment dat, la o agenție a fost verificată o singură plată. Iată care sunt punctele critice cele mai importante cu privire la concluziile mele. Agenția EASO pentru azil este singura agenție descentralizată UE pentru al cărei buget Curtea de Conturi nu recomandă o descărcare de gestiune. Până acum nu este un aviz clar. În ceea ce privește bugetul pentru 2016, deja atunci Parlamentul uh, nu fusese, uh, nu descărcase. După cum știți, descărcarea a fost recuperată în octombrie acestui an. Mai sunt deficiențe în ceea ce privește administrarea și personalul și și în ceea ce privește uh, obținerea de nou personal. În ceea ce privește plățile de la EASO, 10,3% din volum, sunt constate neconforme de Curtea de Conturi, dar trebuie recunoscut faptul că, mulțumită noi conduceri, agenția este acum pe drumul cel bun. Dragi colegi, sunt foarte curios ce părere aveți dumneavoastră. Recomandați o descărcare de gestiune pentru Agenția Europeană pentru Azil. Frontex. Frontex are buget și personal uh, sporit dar planificarea intermediară nu pare să fie una care să meargă prea bine. Deja pentru al doilea an a existat uh, o proastă calculare a bugetului și prin urmare 17% din mijloace nu au fost uh, bine gestionate și sunt probleme la dovezile de plăți, uh, mai ales în ceea ce privește cofinanțarea cu statele membre. Și încă un cuvânt despre uh, drepturile fundamentale, Agenția pentru Drepturile Fundamentale. De mai multe ori am uh, cerut asta și totuși în continuare nu există suficiente resurse de personal și financiare. Frontex uh, rămâne în continuare o agenție pentru protecția frontierelor, fără o capacitate civilă. Asta în loc să avem o politică de frontieră uh, bine consolidată. Critic de asemenea și faptul că există dezechilibru de gen în Consiliul de Administrație. 11 din 70 de membri sunt femei doar. În ceea ce privește EULISA, bugetul a fost bine executat și prezentat, au fost respectate și termenele. O problemă mare este că 90% din proiectele IT ale agenției au fost date unor trei consorții uh, de prestări de servicii. Prin urmare, există o dependență mare și dacă unul dintre furnizori uh, are probleme, vor apărea mari deficiențe. În ceea ce privește tratamentul aplicat infrastructurii sensibile, aici trebuie să existe consecvență, inclusiv în ceea ce privește contractele cu cei din terțe state. Altfel, riscul este de securitate, în primul rând, și este masiv. Dragi colegi, aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră, în așa fel încât împreună să putem să facem un aviz util. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Franz. Um, I don't have a list of uh, shadows, actually, oh, but I, my... Nu am o listă cu raportorii din umbră. Ba da, uh, haideți să vedem ce părere au uh, raportorul din umbră cu privire la această descărcare, cu privire la diferite agenții. Începem cu PP-ul Roberta Mețola. Mulțumesc foarte mult, Claude, și mulțumesc uh, și raportorului, domnul Franț, pentru munca sa la redactarea celor 11 avize privind descărcarea pe 2017. Toate acestea, după părerea noastră, reprezintă o bună bază de negocieri la aceste dosare. Grupul meu este în favoarea majorității punctelor care apar în aceste avize care prezintă o evaluare corectă a pozițiilor financiare ale agențiilor în domeniul JAI. Suntem pe deplin de acord cu raportorul care face apel la mai multă uh, transparență și la o comunicare mai bună a posturilor vacante în aceste agenții. Este o constantă a acestor avize și sprijinim poziția sa, dar avem o serie de rezerve la câteva dintre punctele care au fost incluse în avize. De exemplu, la bugetul general al Uniunii Europene. Raportorul face apel la statele membre să facă o defalcare a naturii sumelor din conturi recurente pentru AMIF și ASF, deși practica curentă este corespunzătoare pentru, cu cerințele valabile pentru ambele fonduri. E un lucru foarte important pe care trebuie să îl discutăm cu cei care negociază acum um, bugetul pe 2000 CFM-ul pe 2021-2027, însă Parlamentul a fost unul dintre colegiuitorii care a negociat regulamentul actual pentru aceste fonduri, deci nu trebuie să-l contestăm. De asemenea, la Eurojust avem o recomandare uh, deschisă că pentru Curtea de Conturi ca agenția să uh, regândească definiția um, și rolul și răspundurile uh, directorului și colegiului Eurojust, dar acest lucru nu ține de controlul agenției. Apoi la Frontex, Uh, dezechilibrul de gen între în um, Consiliul de Administrație al Agenției este rezultatul deciziilor luate de către statele membre, nu de către agenție. Și de asemenea e important de subliniat faptul că resursele care sunt alocate ofițerului pentru drepturile fundamentale au crescut de-a lungul anilor. Este clar așadar că trebuie să se facă mai mult, însă este la fel de important să subliniem de asemenea și tendința pozitivă din partea agenției uh, la îndemnul acestei comisii a Parlamentului nostru în avizul său privind descărcarea. La EU Europol, trimiterile cu privire la mm, unitatea internă de trimitere nu par să fie relevante. Activitatea acestei unități trebuie să fie lăudată, nu trebuie să îi contestăm temeiul juridic pentru operare. La EULISA, ă, Subiectul pe care subliniază raportorul cu privire la subcontractarea proiectelor IT se, mm, este cauzată mai ales pentru că nu s-au alocat resurse suplimentare, resurse umane suplimentare pentru agenție ar trebui să ne gândim că aceste aspecte nu ar trebui să se includă în uh, raportul de descărcare. De asemenea, mai sunt anumite aspecte care nu sunt relevante pentru avize pentru descărcare, de exemplu, alineatele făcute de, cu privire la activitatea EDPS la nivel operațional sau mandatul Agenției privind drepturile fundamentale sau curriculumul de uh, CEPOL. Sunt exemple foarte clare. Noi am putea să Um, sprijinim pozițiile acestea, dar în dosarele potrivite, nu în contextul acesta. Aștept cu interes, de asemenea, raportul anunțit al Curții de Conturi uh, pentru fiecare agenție în parte pentru a putea să evalua mai bine situația uh, de pe frontul uh, JAI. De asemenea, aștept cu interes să lucrăm cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră în săptămânile care urmează. Mulțumesc, Roberta. Urmează Caterina Cinici pentru SND. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, colegului nostru, domnul Franț, pentru toată munca pe care a făcut-o la aceste avize privind descărcarea pentru agențiile uh, Uniunii Europene. Suntem pe aceeași lungime de undă Vreau uh, totuși să um, mă refer la câteva dintre agențiile JAI care s-au confruntat cu niște provocări uh, deosebit de complexe, poate cele mai complexe în acest moment, mai ales partea de protecție a drepturilor omului. Aceasta trebuie acum să fie mai bine coordonată și integrată în activități. Aș dori să formulez o serie de comentarii. Cumva colega mea a menționat ceea ce vreau să zic, dar uh, aș reveni puțin la Eurojust. Este un pilon important pentru spațiul de securitate, libertate și justiție și acțiunile sale trebuie să fie consolidate uh, prin uh, crearea parchetului european. În acest fel, deja guvernanța Eurojust a fost raționalizată și modernizată prin intermediul unui nou regulament. Și este de remarcat faptul că raportul Curții de Conturi și avizul de altfel indică o îmbunătățire a gestiunii contabile și administrative a agenției. La EULISA doamna Metzola deja a făcut trimitere la acest uh, subiect. Este vorba despre o agenție care va trebui să se mm, uh, confrunte cu provocări, partea de um, interoperabilitate a bazelor de date, fără de care nu se poate. Sunt acțiuni absolut indispensabile, așa că sprijin uh, și avizul Curții de Conturi și ce, cel al uh, raportorului nostru pentru aviz în ceea ce privește externalizarea proiectelor IT. Um, e vorba de subiecte foarte sensibile, așa că ar fi judicios să nu externalizăm prea mult, să nu subcontractăm prea mult, însă această problemă este legată de lipsa de personal. În încheiere, aș dori să uh, menționez uh, EASO, Biroul de Sprijin pentru Azil. S-au făcut deja o serie de observații în acest sens uh, și cu privire la gestiunea contabilă și administrativă a acestui birou. Curtea de conturi se exprimă deja în acest sens. Având în vedere ce rol important are acest birou, trebuie să ținem cont și noi de o serie de aspecte importante să ne amintim că acest birou, de fapt, se află, după părerea mea, pe calea cea bună, că vine uh, să răspundă criticilor. Uh, s-a numit un nou uh, director executiv în iunie um, și, de asemenea, s-au luat o semene de angajamente ca să răspundă recomandărilor curții de conturi. Uh, prin uh, punerea în aplicare a unui sistem de audit intern. Cum spuneam, uh, cred că agenția aceasta se află pe calea cea bună și că va putea răspunde criticilor formulate, iar acest lucru ar trebui să fie luat în considerare și în descărcarea noastră. Și vă reamintesc că, bineînțeles, sunt perfect dispusă să lucrez împreună cu raportorul nostru pentru aviz și ceilalți raportori din umbră pentru a încheia acest uh, dosar foarte important al descărcărilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, uh, Caterina! Cred că aceștia erau singurii raportori din umbră prezenți. Mai dorește cineva să intervină? Nu mai văd pe nimeni. Eu am fost uh, la reuniunea cu agențiile JAI la Vilnius și este doar Um, un eveniment foarte important pentru că stat de multe agenții uh, sub umbrela așa. A fost foarte interesant să ascultăm și perspectiva lor. acesta corespunde destul de mult cu linia generală pe care au adoptat-o domnul Franț și pe care a menționat și domnule Chinici, Mețola și uh, sprijinim de asemenea, uh, apreciem și sprijinul membrilor activi ai Comisiei Libe. Aș dori să mă refer uh, un pic acum la ce s-a menționat uh, cu privire la descărcare la Eurojust. Au un buget deosebit de scăzut, disproporțional de scăzut față de celelalte agenții, însă realitatea este că o să aibă un fel de rol de procurori odată ce Europolul și alte agenții își încheie investigațiile. Deci există o oarecare logică în a avea un buget rezonabil pentru Eurojust. Acest aspect trebuie examinat. Și Caterina, voiam să spun că Într-adevăr, s-au întreținut uh, discuții foarte detaliate la reuniunea cu agențiile uh, JAI și apoi la reforma so, acum uh, rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu investigația OLAF care este în curs. Domnul Franța a avut o reuniune cu EASO și cu siguranță o să păstrați contacte strânse, dar după cum spunea și dumneavoastră, da, e sigur, reformele sunt uh, în curs și au fost unele bune pentru o agenție care uh, are mare nevoie, care, de care este mare nevoie în acest moment și uh, știu că colegii noștri care se ocupă de dosar monitorizează aproape situația. Uh, vă rugăm să faceți așa și în continuare, însă să dăm dovadă și de prudență. Au mai fost și alte chestiuni de descărcare care s-au ridicat la această ședință, însă bănuiesc că acestea o să fie utile pentru domnul raportor. Știu că munca pe care o fac membrii noștri este apreciată de către agenții. Nu este niciodată o comisie care să se ocupe de atât de multe agenții. Um, și de aceea vă mulțumim cu atât pentru munca dumneavoastră. Dacă mă, nu mai dorește nimeni să intervină, domnule Franț, vreți să concluzionați? Vreți să faceți o observație de încheiere sau nu? Mulțumesc colegilor mei pentru oferte. Da, le primesc cu plăcere și mă bucur de pe acum să muncesc în continuare pe acest dosar. Mulțumim! Termenul pentru amendamente 6 decembrie. Deci putem uh, trece acum la punctul 27, o prezentare a proiectului de aviz în ceea ce privește instrumentul de preaderare și asistența de preaderare IPA 3 raportorul nostru, doamna Valero. Acum a sosit în sală și după ce se așează și raportoarea și e gata, putem începe. Okay, I thought I was very early. mi se părea că sunt de vreme. Pentru că în program apărea 11 și 10. Da, dar cumva am accelerat uh, ritmul iarăși. Bodil, îți mulțumesc. Uh, ultimul punct l-am parcurs uh, în viteză și acum iarăși suntem în avans. Sunteți bine? Sunteți gata? Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Verific și eu unde sunt toate documentele. Președintele, nicio grabă. După cum a spus, uh, prezentăm uh, proiectul de aviz în ceea ce privește instrumentul de preaderare. În suedeză, da? Așa că vă rog să vă puneți căștile, spune raportoarea. Bodil, când ești gata? Nicio grabă. Mulțumesc. Așadar, este vorba despre asistența IPA 3, instrumentul pentru preaderare. Sunt vizate mai multe țări, în anexă Islanda, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Turcia și fosta Republică Iugoslava Macedonia și alte două, trei state sunt numite. Sunt câteva subiecte importante, trei subiecte importante, care ne oferă orientări în ceea ce privește acest aviz. IPA 3 e parte a strategiei pentru Balcanii de Vest, de exemplu, și trebuie să reflecte evoluțiile și față de Turcia. Practic, ar trebui să existe un acord între asta și uh, fostele instrumente. Adică, e vorba de o, o acțiune care să pregătească țările pentru aderare și totodată să uh, verificăm consecvența politicilor. De exemplu, politica de mediu, care este foarte mare, sau migrația, să avem o Europa mai sigură. Ne uităm însă la propunerea în sine. Ca punct de plecare pentru mine a fost ideea de a evita dedublările, suprapunerile cu alte surse de finanțare. De exemplu, migrația și securitatea. Iată, mi-am găsit și documentul. Aici sunt numeroase suprapuneri în ceea ce privește fondurile disponibile. Ne așteptăm ca acești bani să fie pentru a ajuta la gestionarea migrației, securității, gestionării frontierelor. Dar, per total, noi avem deja fondul integrat pentru, migrația, pentru uh, gestionarea frontierelor și pentru migrație. Avem și fondul uh, European pentru Consolidarea Securității Interne. Acești bani ar trebui să meargă către procedurile de preaderare, să susțină, de exemplu, coeziunea socială. Pe asta ar trebui să se, să se axeze, nu neapărat pe migrație și controlul frontierelor. Astfel, ce propun eu este să înlăturăm acest aspect și mai degrabă să ne concentrăm pe consolidarea statului de drept, pe democrație, pe libertăți fundamentale, pe eficiența administrației, pe adaptarea legislației la achiul comunitar, pe consolidarea protecției sociale, a integrării sociale, pe incluziune, pe consolidarea cooperării teritoriale și transfrontaliere de asemenea, din punctul meu de vedere. Asta contează cu adevărat uh, când discutăm despre asistența pentru preaderare. Și ca să fiu consecventă, am lansat mai multe amendamente la acest proiect uh, de text. Mi se pare că lucrurile sunt, se concentrează mult prea tare pe migrație și controlul uh, frontierelor și eu am încercat să ilustrez celelalte elemente, cele enumerate anterior. Sugeram să includem și alte grupuri, grupuri vulnerabile, de exemplu cetățenii de etnie romă. Vrem să consolidăm societatea și vrem să oferim sprijin societății în aceste state și cred că ar trebui să o facem uh, prin prisma mediului social, nu prin prisma controlului la frontieră. Vrem să, gener- să generăm creștere în terțele state prin incluziune și coeziune socială. Ideea este să consolidăm felul în care țările lucrează cu principii importante pentru noi, cei din Europa. Ar trebui să ne axăm pe integrare, de, deci. Și nu în ultimul rând, încerc să spun că trebuie să investim în tineri prin educație. Ar trebui să existe o recunoaștere reciprocă a diplomelor să recunoaștem uh, diplomele din domenii de educație și formare, pentru că asta va servi viitorului. Mulțumesc! Mulțumesc, Bodil! Doamna Heismanova s-a anunțat la cuvânt. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, mă scuzați. Aș vrea să-i mulțumesc uh, doamnei Valero, perfect de acord cu ceea ce a menționat. Este, din punctul meu de vedere, foarte important ca IPA 3 să fie un instrument nou și independent în noul CFM și să fie utilizat din 2021 încolo. Este un instrument unic, ajută în moduri tangibile, ajută statele despre care discutam în procesul lor de aderare. Ideea este ca aceste țări să se dezvolte progresiv. Pentru asta trebuie să creăm expertiză, trebuie să creăm coeziune socială și să conferim noi competențe. Este foarte important să sporim uh, cooperarea socială prin programe transfrontaliere și nu numai, programe transfrontaliere, mă scuzați. Toate aceste programe sunt fundamentul bunelor relații de vecinătate. O relație deosebit de importantă, mai ales când discutăm despre Banca Balcanii de Vest sau despre dialogul cu Turcia. Toate aceste aspecte sunt deosebit de importante și mă bucur de pe acum uh, să conlucrez cu raportoarea, căreia îi mulțumesc pentru efort. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă nu mai sunt intervenții, Bodil, concluzii? Nu e cazul sau? Domnul, domnul Noghi vrea să intervină. Mulțumesc. În numele domnului Șogor, câteva cuvinte, căci din păcate el e reținut, nu poate fi aici. Poziția PPE-ului este că instrumentul de preaderare este un puternic instrument pentru consolidarea democrației, a procesului de reformă, căci se oferă stimulente importante statelor vizate, iar Uniunea Europeană poate controla criteriile de aderare la Schengen. Se poate spune că până acum Uniunea Europeană a fost mai eficientă în a-și apăra valorile în această perioadă, comparativ uh, cu după, ceea ce se întâmplă după ce o țară aderă la Uniunea Europeană. Din experiență știm că reformarea sistemelor juridice și economice cu schimbări reversibile pe termen lung reprezintă o sarcină foarte grea pentru statele interesate de aderare. De aceea, pentru un stat candidat sau un stat potențial candidat, e important să existe sprijin cu finanțare din partea UE, sprijin eficient și bun care să țină cont de provocările existente. Din acest punct de vedere, domnul Șogor salută ideile raportoarei cu privire la susținerea democrației, independența judiciară, promovarea drepturilor omului, uh, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Ca să facem legătura cu valorile fundamentale și uh, mai uh, clară, domnul Șogor susține ideea condiționalității acestui instrument cu, inclusiv cu posibilitatea Comisiei de a suspenda asistența de preaderare, de exemplu dacă sunt încălcate principiul democrației, al statului de drept, al respectului pentru uh, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale, așa cum sunt ele, aceste lucruri stipulate în uh, acordurile de preaderare. În ceea ce privește Balcanii Occidentali și istoria tumultoasă din zonă, Subliniem importanța măsurilor uh, de susținere a dialogului politic, al reconcilierii, dreptul minorităților, bunelor relații de vecinătate, integrarea regională economică. Nu suntem de acord cu propunerea raportoare de a elimina finanțarea pentru securitate, migrație, gestionarea frontierelor, sub premisa că aceste măsuri sunt deja acoperite de fondurile europene de exemplu, cu noul fond pentru gestionarea integrată a frontierelor, fondul pentru agri, a, azil și fondul pentru securitate internă. E adevărat, aceste fonduri pot uh, acoperi zone similare sau uh, conexe, dar în, sunt uh, în special instrumente destinate statelor membre, nu neapărat statelor din IPA. Și totuși am fi în favoarea uh, includerii de garanții puternice ca să evităm de dublările și suprapunerile de finanțare, în așa fel încât uh, să nu existe o dublă finanțare a acelorași elemente. Domnul Șogor așteaptă o bună cooperare pe acest dosar și se bucură să uh, lucreze cu raportoarea. Mulțumim foarte mult, domnule Nog, reprezentându-l pe domnul Șogor. Nu știu dacă am terminat, spune președintele. Doamna Iaroca, aveți o contribuție? Doar dacă e posibil, domnule președinte. Desigur, nicio problemă. Voiam să subliniez uh, un lucru. Eu uh, sunt cea care a lansat uh, dezbaterea cu privirea Balcanii de Vest. Chiar acum am fost acolo, la discuția care are loc. Uh, ne spun cei din, de acolo de ce nu folosesc aceste fonduri. Într-un fel, îmi dau seama că multe fonduri, inclusiv din IPA, uh, nu sunt folosite ca atare, de exemplu, în ceea ce privește combaterea sărăciei. De fapt, ei nu știu cum să acceseze aceste fonduri. Foarte interesant uh, dacă priviți lucrurile din punct de vedere academic și dacă discutați cu omologii noștri. Uh, cred că trebuie să începem să le oferim asistență, dar într-o manieră concretă, directă. Căci noi le putem oferi mai mulți bani, dar ei tot nefolosiți rămân. Cumva mi se pare, deci ei nu nu știu cum să acceseze aceste fonduri. Câteodată nici statele membre nu știu. Dar trebuie să ne înțelegem, trebuie să avem o platformă cu schimb de bune practici. Trebuie poate chiar să le spunem, să le propunem uh, la pachet niște soluții despre cum să rezolve problema. De exemplu, pe sărăcie sau pe drepturile fundamentale. Eu pot să-i ajut, pot să le arăt dosarele noastre cu toți pașii concreți care trebuie uh, întreprinși, de exemplu în ceea ce privește lupta împotriva traficului. Este ceea ce ar trebui, informațiile acestea ar trebui să însoțească toate fondurile pe care le punem la dispoziție acestor uh, parteneri. Mulțumesc și sunt de acord cu domnul Șogor, de altfel. Mulțumesc, spune președintele. Putem să revenim acum la Bodil pentru concluzii sau dăm ascultare și comisiei înainte. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută avizul uh, pregătit de doamna Valero. Din aviz rezultă că IPA este un instrument foarte important Uh, investim în uh, viitorul Europei, investind în Balcanii de Vest și în Turcia, de exemplu. Uh, sunt câteva domenii de asistență, incluziunea socială, protecția socială, promovarea oportunităților egale, integrarea comunităților marginalizate. E adevărat, sunt domenii de prioritate pentru Comisie. În propunerea pentru regulament găsiți o enumerare a acestor domenii în jurul priorităților tematice. Veți găsi aceste informații în anexă, unde sunt uh, uh prioritățile tematice, iar la obiectivul specific A, uh, statul de drept, găsiți uh, câteva domenii care au captat atenția noastră, oportunitățile legale, protecția migranților și la anexa 2, obiectivul D, Găsiți la dezvoltare socioeconomică câteva priorități subtematice care merg exact în direcția incluziunii sociale și protecției sociale. Sunt și eu de acord că trebuie să evităm suprapunerile cu orice alte intervenții pe migrație. Comisia, în pregătirile pentru viitorul cadru financiar multianual, a făcut chiar o notă tocmai pentru a asigura armonizare și complementaritate între instrumentele uh, externe care tratează aceste subiecte. Și Consiliul și celelalte comisii împărtășesc uh, aceste idei. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare să conlucrăm pe acest dosar. Pentru concluzii, uh, Bodil Valero, acum raportul. Mulțumesc foarte mult celor care au vorbit. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Înțeleg că vor fi amendamente. Și apoi foarte interesant și ce a spus uh, comisia. Termenul limită pentru amendamente este 3 decembrie la orele 17. După aceea examinăm amendamentele urmând ca votul în comisie să fie pe 10 ianuarie, dacă bine am înțeles eu calendarul. Vă mulțumesc! Thank you very much, colleagues. We can uh, proceed. Mulțumim foarte mult. Uh, acum cred că putem trece la punctul 20, când ajunge raportorul nostru. E vorba de raportul privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil. Deci facem o mică pauză. Îmi cer scuze pentru asta. Facem o pauză de 10 minute până ajunge domnul Niedermüller. Îmi cer scuze pentru aceste pauze, însă colegii noștri trebuie, a, a trebuit să se deplaseze la alte comisii, să vorbească acolo, dar domnul Niedermüller este pe drum spre noi. Și de asemenea, oricum, suntem înaintea ă, programului prevăzut, așa că facem o mică pauză și apoi procedem la punctul 28. Mulțumesc! Dear colleagues, thank you for your patience. We can begin on point 20. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. Putem trece acum la punctul 28, Agenția Uniunii Europene pentru Azil. Și acum îl vom asculta pe domnul Niedermüller, la raportorul care ne va prezenta mandatul său actualizat cu privire la acest dosar. Ar trebui să... Nu ar trebui să vorbim despre un raport, proiect de raport, pentru că toată procedura a trebuit reinventată în acest caz fără precedent, în care propunerea modificată a Comisiei a fost prezentată colegiuitorului sub același număr de procedură, deci și S-a adoptat acest mandat în 2016 și negocierile interinstituționale au avut loc uh, la nivelul acordului provizoriu din 2017. Raportorul deja a trimis uh, scrisori către comisar și către ambasadorul uh, din austriac pentru a spune că Parlamentul sprijină acordul provizoriu și că se dorește mm, adoptarea mandatului consolidat al agenției pieței Uniunii. A avut loc o întâlnire în această dimineață cu privire la etapele următoare și sunt convins că raportorul, domnul Niedermüller, ne va da informații cu privire la această reuniune. Peter, deci, te rog, ai cuvântul. Poți să ne faci prezentarea. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, așa cum ați spus deja. Acest dosar are o poveste foarte lungă și, așa cum ați menționat și dumneavoastră, s-a ajuns la un acord sub președinția malteză, un acord politic cu privire la acest text în iunie 2017. După aceea nu s-a întâmplat nimic multă vreme și în septembrie 2018 Comisia Europeană a trimis o nouă propunere în cadrul aceleiași proceduri. În Parlamentul European nu s-a cunoscut o astfel de situație și asta din motive obiective. Deci nu se cunoaște o procedură de acest gen în care Comisia trimite o propunere modificată sub același număr de procedură. Pentru ca Parlamentul să poată reacționa în mod formal la propunerea Comisiei, a trebuit să treacă peste dificultăți considerabile de procedură și a trebuit uh, să uh, reacționeze totuși respectând regulamentul de procedură internă. Colegiuitorii au ajuns la un acord în iunie 2017. Chiar dacă textul a fost votat la nivel tehnic, acesta a fost modificat. Acesta a fost modificat, deși a fost, uh, pre, a fost uh, pregătit de adoptare deja de un an, dar Comisia redeschide o parte din acest acord provizoriu cu propunerea sa. Cred că propunerea modificată din partea Comisiei nu îi aduce pe colegiuitori mai aproape de adoptarea noului regulament în timpul acestei legislaturi. Mai mult de atât, multiplică legăturile cu proceduri încă aflate în proces de aprobare, deci face ca acest dosar să devină mai dependent de alte dosare în curs, inclusiv dosare din pachetul privind um, sistemul comun de azil. Noi vrem ca acordul provizoriu la care s-a ajuns cu președinția malteză să fie respectat pentru că este singura bază solidă. Lucrările pregătitoare ar trebui să fie reluate cât mai repede pentru a putea reexamina textul din paranteze pătrate din textul acordului provizoriu în vederea respectării modificărilor altor dosare similare și pentru a asigura adoptarea rapidă. În memorandumul um, explicativ, Comisia ne spune că a introdus textul acordului provizoriu, dar aceste modificări propuse merg mai departe de textul provizoriu și schimbă spiritul și conținutul acestora în mod semnificativ. Ce este important propunerea de modificare este o propunere incompletă. Dacă aceste propuneri de modificare vor fi acceptate și incorporate de colegiuitori, Comisia deja prevede deschiderea altor părți din acest acord provizoriu, și anume procedura pentru asistența operațională și tehnică, trimiterea echipelor de sprijin pentru azil și dispozițiile privind protecția datelor, precum și alte instrumente conexe. Cred, deci, că propunerea de modificare riscă redeschiderea întregului text și s-ar putea, ar putea duce la o renegociere a întregului acord provizoriu. Aceste motive m-au dus la concluzia că propunerea Comisiei se îndepărtează foarte mult de mandatul și funcționarea actuală a agenției. Este nevoie urgentă să creăm această agenție și mă tem că această schimbare la nivel politic ar putea submina viitorul acestui regulament. A fost vorba de o alegere politică făcută de doi colegiuitori ca parte dintr-un compromis politic și pe mine mă uimește faptul că Comisia Comisia readuce acest dosar pe masa noastră. De aceea aș dori să spun că acordul de Acordul provizoriu cu președinția malteză este singurul temei pe care ar trebui să lucrăm și ar trebui să abordăm parantezele pătrate cât mai repede cu putință. Așa cum vă spuneam, domnule președinte, mai devreme, am avut în această dimineață o întâlnire scurtă de informare cu președinția austriacă și comisarul Avramopoulos și vom încerca să găsim o soluție comună și să vedem împreună care sunt următoarele etape. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Peter, pentru activitatea efectuată și pentru informațiile actualizate pentru comisie. Am dorit câteva informații și din partea PPE, domnul Coelio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Atunci când am discutat propunerea comisiei în octombrie, mi s-a spus că avem o înțelegere. Din câte știam eu, a fost primul dosar în domeniul azilului, care a beneficiat de un acord provizoriu acum aproape 2 ani. Și nu înțelegem de ce Comisia Europeană acum a urmat această procedură și încă nu înțelegem ce dorește Consiliul, de fapt. Dar știm ce trebuie să facem. Trebuie să aprobăm noua Agenție Europeană pentru Azil și trebuie să facem acest lucru până la finalul mandatului nostru și vrem să atingem acest obiectiv. Calea aleasă de raportor de domnul Niedermüller este calea potrivită și acesta poate conta pe sprijinul nostru de plin. Considerăm că noile modificări ale Comisiei trebuie să se bazeze pe ceea ce avem deja, adică uh, acordul provizoriu, care este singura bază solidă de lucru. Raportorul poate conta pe noi pentru o procedură eficientă și rog Comisia și Consiliul să se angajeze la fel ca Parlamentul pentru adoptarea cât mai rapidă a noii Agenții Europene pentru Azil. Vă mulțumesc! Foarte bună contribuția dumneavoastră. Mulțumim pentru sprijin, mulțumesc, Carlos. Sofie, Sofie Intvet. Sprijină uh, și eu uh, din toată inima aceste intervenții și aș vrea să adaug și eu câteva critici la modul în care Comisia se lasă instrumentalizată de Consiliu. Nu s-a mai întâmplat, nu s-a întâmplat numai aici. E vorba și de directiva privind returnarea, um, reformare, Consiliul, de fapt, blochează orice progres pe întregul pachet privind azilul. Este o atitudine irresponsabilă și rușinoasă. Și dacă ne uităm cum e situația, e a patra iarnă în care oamenii sunt blocați în Grecia și um, trebuie să stea în corturi. Haideți să-i blocăm pe cei din Consiliu în Grecia într-un uh, astfel de cort și sunt convinsă că vor ajunge la un acord cât mai repede. De ce acceptăm asta? De ce acceptăm să vorbim despre noile dosare când Consiliul refuză orice progres pe azil? Nici măcar nu ar trebui să acceptăm acest lucru noi ca instituție. Mulțumesc foarte mult, Sofie. Într-adevăr, pachetul privind azilul este blocat și acest lucru este de neacceptat. Mulțumesc foarte mult. Cine mai dorește să intervine înainte să dau cuvântul comisiei? So, on that gentle introduction, Mr. Ryan. Mm, domnule Ryan, uh, ați auzit introducerea, într-adevăr sunteți instrumentalizați. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrea să mulțumim și noi raportorului pentru prioritatea acordată acestui dosar și pentru că a pregătit acest proiect de raport într-un timp foarte scurt. Vreau să-i mulțumesc domnului Niedermüller pentru că i-a dat posibilitatea uh, comisarului Avramopoulos să discute atât cu raportorii din umbră cât și cu el și cred că discuția de azi dimineață a fost una foarte constructivă. Comisia așteaptă discuțiile între colegiuitori. Vrem ca acestea să înceapă cât mai mai repede posibil, astfel încât mandatul consolidat pentru agenție să poată fi convenit, să poată fi aprobat până la finalul mandatului acestui Parlament. Raportorul, într-adevăr, împărtășește părerile comisiei. Suntem de acord și noi că un mandat consolidat pentru această agenție este cheie pentru statele membre care se confruntă cu presiunile migratorii. Acesta este motivul pentru care comisia a propus în septembrie aceste modificări foarte țintite la propunerea sa privind agenția. Aceste amendamente au scopul de a ne asigura că agenția are un mandat legal foarte clar pentru a putea oferi toată asistența operațională operațională de care au nevoie statele membre. Și dați-mi voie să subliniez, așa cum am mai făcut-o și la întâlnirea LIBE din octombrie, la care s-a prezentat această propunere, că această propunere modificată nu are scopul de a deschide, de a redeschide acest uh, acord politic la care au ajuns colegitorii anul trecut pe fond și de a modifica conținutul acestuia. Această propunere respectă pledepin acest acord provizoriu. Scopul noii propuneri este acela de a se baza pe acest acord provizoriu și de a ține cont de experiențele pe care le-am acumulat între timp, în special în Grecia și în Italia. Și aceste experiențe ne-au arătat că trebuie să extindem și mai mult asistența operațională pe care o poate oferi Agenția Statelor Membre. Din aceste motive, deci sperăm că Parlamentul poate să fie de acord cu aceste modificări limitate. Sperăm că puteți fi de acord cu faptul că acestea au sens și că pot fi incluse în această această propunere. În ceea ce privește legăturile și trimiterile încrucișate către alte instrumente pentru azil la care a făcut uh, referire la raportorul, multe dintre acestea deocamdată sunt între paranteze păstrate. După părerea comisiei, acestea pot fi rezolvate foarte rapid la nivel tehnic și dacă este necesar, se pot face trimiteri la instrumentele existente. Nu credem că aceste aspecte ar trebui să stea în calea adoptării rapide a mandatului mandatului consolidat al agenției și Comisia deci dorește ca aceste negocieri să înceapă cât mai repede cu putință și între timp vă stăm la dispoziție pentru discuții suplimentare la nivel tehnic și pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le aveți. Avem foarte multe întrebări, dar cred că vi le-am adresat înainte ca dumneavoastră să faceți această declarație. Peter, cred că ai spus ce ai vrut să spui. Nu știu dacă vrei să mai spui încă o dată. Deci, a avut loc în această dimineață o întâlnire. Vreți să ne mai spuneți câteva lucruri despre ea? Cred că, exact așa cum ați spus și dumneavoastră, nu mai am ce să explic. Am avut în această dimineață întâlnirea cu comisia, a fost o întâlnire uh, constructivă. Vom avea săptămâna viitoare o întâlnire a raportorilor din umbră și vom încerca să facem tot ce ne stă în putință, dar vedem că există păreri divergente și există probleme în aceste negocieri și, ca de obicei, Parlamentul încearcă să fie foarte constructiv și nu, răm- nu ne rămâne decât să vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Mulțumesc! Am o întâlnire cu raportorii pe fiecare parte din pachetul privind azilul imediat după întâlnirea noastră, numai ca să ne actualizăm un pic cu privire la strategie, asta ca să-i răspund lui Sofi, dar cred că știu uh, că știm cu toții că suntem într-un moment critic acum și suntem cu toții conștienți de, de acest lucru, deci e cazul să avansăm. Așa că mulțumesc, Peter, mulțumesc și raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 decembrie. Dar știm care sunt dificultățile acestui dosar și specificitățile sale. Mulțumim, deci, Peter, pentru activitatea sa. Oare suntem pregătiți să trecem la punctul 29 acum? Toată lumea e prezentă? Bun, acesta este ultimul punct de pernă de zi de dimineață. E vorba de situația din Libia, situația din zona de căutare și salvare. De ce am pus acest punct pe urmă de zi de astăzi? Această Chestiunea s-a regăsit pe ordinea de zi a Libe în mai multe rânduri. Pe 10 octombrie am avut o discuție cu uh, ICNUR uh, și cu Organizația Internațională pentru Migrație despre situația din Mediterana și despre situația din Libia, în special uh, în centrele de custodie publică. Și astăzi uh, ce vrem să facem este să Facem o scurtă prezentare. În primul rând vom avea un aviz din partea serviciului juridic. Am cerut uh, acest aviz cu privire la compatibilitatea platformelor de debarcare regională. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la întâlnirea cu uh, OIM și cu ICNUR. A fost o întâlnire foarte importantă. Cred că colegii deja au văzut uh, toate rapoartele din presă, au văzut uh, toate articolele, cred că au discutat și cu ziariștii care au redactat aceste rapoarte. Deci, uh, acum vrem să vedem cum a rămas cu concluziile Consiliului din iunie. Vrem să discutăm din nou căutarea și salvarea în Mediterana, centrele de debarcare din Libia și consecințele pentru refugiați și pentru migranți, dată fiind situația instabilă din Libia. Vrem de asemenea să rugăm Comisia să ne răspundă în scris la întrebarea pe care a adresat-o doamna Vergia cu privire la uh, Uh, refugiații din Tripoli. Termenul a trecut, um, a fost pe 1 octombrie, de aceea am hotărât să introducem acest punct pe ordinea de zi, dar și din motive de context, pentru că cu toții suntem îngrijorați de situația politică și de securitate uh, tot mai rea din aceste centre de custodie publică. Deci, din toate aceste motive, e nevoie să analizăm încă o dată uh, situația la nivelul comisiei noastre. Am invitat mai mulți vorbitori care vor lua cuvântul cu privire la acest subiect. Uh, vorbitorii sunt pe drum, uh, cu toții vor fi prezenți. Toată lumea a avut multă răbdare în această dimineață. Au fost colegi care au trebuit să voteze în alte comisii. Așa că ce vă propun eu acum este să începem cu colegii vorbitori care deja sunt în sală și apoi să continuăm discuția cu colegii care urmează să ni se alăture. Deci um, vom um, începe, așa cum v-am spus, cu serviciul juridic. E vorba de un aviz privind centrele de debarcare. S-ar putea ca acesta să pară un pic cam arid, dar se referă la concluziile Consiliului din iunie, pentru că mm, încă mm, nu avem foarte multă claritate cu privire la ce face Consiliul în acest sens, deci acum voi da cuvântul serviciului juridic ca să ne prezinte un aviz cu privire la concluziile Consiliului, în special cu privire la centrele de debarcare și aceste centre, așa numite centre de control. Acest aviz este confidențial, dar serviciul juridic ne poate oferi o sinteză orală a acestuia. Daniel, te rog, ai cuvântul. Daniela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avizul a fost exprimat în engleză, dar eu o să vorbesc franceză astăzi. Comisia dumneavoastră a cerut avizul serviciului juridic cu privire la compatibilitatea platformelor de debarcare regionale și uh, a centrelor controlate, așa cum se propun în concluziile Consiliului European din 28 iunie 2018. Problema cu acest exercițiu era legată de faptul că conceptele pe care le propune Consiliul European în um, consiliile sale nu erau foarte dezvoltate și acoperau niște realități um, unde trebuie spus că era greu să te pronunți pentru că nu se cunoștea modul în care funcționează sau ar funcționa aceste structuri în detaliu. În primul rând, diferența între cele două concepte, platformele de debarcare și centrele controlate, nici aceasta nu era foarte clară. Conform concluziilor Consiliului European, platformele de debarcare păreau să fie menite să fie create în afara Uniunii Europene, pe când centrele controlate uh, ar fi mai degrabă instalate pe teritoriul Uniunii Europene. Asta am putea să concluzionăm dacă citim concluziile Consiliului. Însă, posibilitatea ca platformele de debarcare să existe în Uniunea Europeană a fost și aceasta luată în considerare de către Comisia Europeană. Însă, în cazul acesta, dacă avem platforme de debarcare în Uniunea Europeană, nu e ușor să facem distinția între cele două concepte, mai ales că obiectivele lor par să fie destul de asemănătoare, pentru că, conform uh, concluziilor Consiliului, ar fi uh, să facă o, un contact rapid, în, să o, o triere rapidă a migranților, să vadă dacă uh, se încadrează la protecția internațională. Dar criteriile care trebuie luate fi în considerare când e să apreciem legalitatea acestor structuri uh, ține de faptul dacă sunt sau nu amplasate pe teritoriul Uniunii Europene. Haideți să ne gândim întâi la uh, cazul structurilor sau cum vor fi ele numite, care vor fi create pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul acesta pare să fie greu să găsim obstacole în calea înființării lor. Având în vedere scopul care le este acordat, care este compatibil cu dreptul privind azilul, astfel de structuri ar putea în principiu să fie create legal pe teritoriul Uniunii Europene pentru a îngăzdui imigranții, uh, indiferent că aceștia au fost salvați pe teritoriul uh, statului um, unui stat al Uniunii Europene, inclusiv în apele teritoriale acestea, sau dacă ar fi vorba despre o zonă exterioră. În acest moment nu se precizează nimic cu privire la modul în care ar funcționa aceste structuri serviciul juridic nu poate să estimeze, să aprecieze legalitatea lor. În orice caz, aceste structuri ar face obiectul dreptului um, um, de azil din Uniunea Europeană și, în acest sens, avizul care v-a fost prezentat a tratat doar chestiunea restricțiilor în calea libertății de mișcare a migranților pe um, teritoriul um, statului membru gazdă, pentru că conceptul însuși al acestor structuri pune această întrebare și termenul de centre controlate a fost um, uh, asociat cu centre închise. Și în acest sens, Directiva 2013-33 cu privire la condițiile de primire a solicitanților de azil precizează faptul că solicitanții de azil beneficiază în principiu de libertatea de circulație pe teritoriul statelor gazdă. Însă este adevărat că se pot impune restricții în calea acestei uh, libertăți de circulație, fără să se definească neapărat condiții predefinite înainte. Trebuie pur și simplu ca aceste condiții să nu încalce uh, sfera drepturilor uh, private și să permită beneficiarilor directivei de a profita de avantajele și de garanțiile pe care le oferă această directivă. În plus, statele membre pot să impună solicitanților de azil un loc de reședință printr-o decizie cu caracter general. Deci, în principiu, ideea de a prevedea centre controlate în care migranții ar putea să fie regrupați ar putea așadar să fie compatibilă cu dispozițiile dreptului Uniunii în acest sens, cu rezerva ca acest lucru să fie uh, dispus uh, prin text, în textele care înființează aceast, aceste centre. În plus, limitarea circulației în cadrul acestor centre a fost și a tratată, deși E greu să mergem prea mult în amănunte aici. Putem pur și simplu să subliniem faptul că de uh, reținerea solicitanților de azil nu poate să fie decât o măsură cu caracter excepțional și care trebuie să fie proporțională și necesară să respecte aceste principii. În plus, o măsură de deținere nu poate să fie prevăzută cu caracter general, trebuie să fie mereu hotărâtă după examinarea de la caz la caz a situațiilor și așadar în funcție de niște criterii de detenție care să fie clar definite dinainte într-un text legislativ. Iată ce putem spune deocamdată cu privire la aceste structuri pe teritoriul Uniunii Europene. În ceea ce privește platformele de debarcare care ar fi amplasate în afara Uniunii Europene. Pentru acest fel de structuri, uh, Um, ce evaluare juridică putem să facem în acest moment. Aceasta este un pic mai complicată și depinde uh, foarte mult de locul unde au fost uh, salvați migranții care ar fi aduși la aceste structuri. Dacă um, acest lucru s-ar întâmpla în apele teritoriale ale unui stat terț, atunci migranții aceștia nu se încadrează în uh, jurisdicția unui stat membru al Uniunii, deci sunt în afara domeniului de aplicare al dreptului european uh, privind azilul însă sunt acoperiți de dreptul statului terț care i-ar primi și există um, convenții internaționale, mai ales Convenția de la Geneva din 1951 cu privire la statutul refugiaților, cu condiția ca statul respectiv să fie ratificat această convenție. Trebuie să menționăm că uh, majoritatea statelor din jurul Mediteranei au ratificat această convenție. Dar ă, dacă Uniunea Europeană și-ar asuma angajamente formale sau informale pentru a desemna și pentru a asigura funcționarea unor astfel de platforme în afara Uniunii Europene, acestea ar trebui să respecte garanțiile oferite de Convenția de la Geneva și cu precădere principiul nereturnării, care ar permite ă, participarea la uh, o astfel de platformă într-o ar, ar interzice participarea la o astfel de platformă într-o țară terță uh, considerată ca fiind nesigură. Uh, când uh, despre cele care, despre sal, migranții care sunt salvați în largul mării. Aceștia nu sunt acoperiți de dreptul Uniunii Europene, n-au fost uh, așadar găsiți pe teritoriul unui stat membru și chiar dacă au fost salvați de către un, um, o navă de pavilion al unui stat membru, ar fi greu, în general, să se considere că uh, o navă care uh, are pavilionul unui stat membru ar fi o extensie a statului membru, dar nu vreau să intru aici în detaliu. Deci, dacă sunt salvați în largul mării, ă, pot să fie asimilați cu cazul anterior, cei care sunt așadar găsiți ă, în afara teritoriului unui stat membru. Deci, doar uh, când e vorba de migranți care sunt salvați în apele teritoriale ale statului membru, doar aceștia sunt acoperiți de către dreptul europene și aceștia n-ar putea să fie trimiși în afara Uniunii Europene fără să fie avut acces înainte la procedurile de azil ale Uniunii Europene și fără ca solicitarea lor de azil să fi fost examinată complet dacă nu se întâmplă acest lucru, Uniunea Europeană uh, ar, uh, s-ar considera că a făcut o uh, returnare, o refulmă, lucru care este interzis de către Convenția de la Geneva. Astfel de garanții cu privire la tratamentul solicitanților de azil acestea nu pot să se aplice Uh, migranților care sunt trimiși pe platforme din afara Uniunii Europene și ar fi foarte greu să se stabilească astfel de garanții în centre care ar fi în afara Uniunii Europene. Deci, așa cum stau lucrurile în acest moment, nu prea vedem cum s-ar putea ca niște uh, migranți care sunt uh, Uh, salvați în apele teritoriale ale un, uh, unui stat membru să fie trimiși uh, pe platforme din afara Uniunii. Iată, pe scurt, conținutul acestui aviz, care este destul de limitat ca amploare, pentru că nu știm mare lucru despre aceste posibile structuri, dacă acestea ar vedea vreodată lumina zilei. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Okay, thank you very much. I mean, that was a brave... Mulțumesc. A fost o încercare curajoasă pe baza multor uh, documente ambigue din partea Consiliului și sunt câteva de la comisie pe care nu vreau să le denigrez. Poate comisia ne-ar spune cum stau lucrurile sau C.A.E. Oricum, vă mulțumim pentru această uh, încercare curajoasă de a pune la oaltă un fel de dovezi uh, circumstanțiale de la locul faptei, să vedem despre ce naib este vorba. Aceste centre pot să fie de debarcare, pot să fie în afară, în interior. Centrele controlate sunt în interior, dar poate că ar putea să fie și în afară. Păi, am putea să avem de toate sau nimic. E kafkaesc scenariul. Nu s-a schimbat nimic din iunie, practic. Însă, ce poți să spui mai drăguț este că ați menționat legislația Uniunii Europene. Asta a fost bine, bravo. Cred că ați spus de șase ori se aplică legislația Uniunii Europene în Uniunea Europeană și în apele teritoriale ale uh, Uniunii Europene. Deci problema este cu largul mării. Nu vreau să par cinic, dar n-am făcut niciun fel de progres din iunie. E bine că avem un aviz juridic de la Parlamentul nostru cu privire la dreptul european în caz că cineva se gândea la altă variantă. Deci, astăzi o să vorbim din nou cu ICNUR și cu Organizația Mondială pentru Migrație. Același lucru am făcut și în iunie. Dar acum mm, voiam să ne uităm încă o dată la situația din Libia cu diferiți vorbitori pe care am putut uh, aduce astăzi. Uh, acum uh, putem să trecem la partea cu întrebarea doamnei Vergia. Păi, dacă a sosit mai târziu, vreau să vă explic ce vrem să facem. Vrem să punem la oaltă diferite bucățele cu privire la situația din Libia, astfel încât să avem o actualizare. Avem uh, o întrebare pentru Comisia adresată de către doamna Vergia cu privire la situația refugiaților deținuți în Libia. O să reîncepem cu acest subiect, punem o întrebare Comisiei, însă doamna Vergia încă nu a sosit. Doamna Spinelli voia să vorbească despre acest punct și o să auzim după aceea și ce a de spus Comisia. Barbara, așadar poți să ne spui despre acest punct? Să facem un progres. Vă mulțumesc, domnule președinte. O reprezint pe doamna Vergia, care nu poate să vină astăzi la ședința noastră. noastră. Uh, pe 4 septembrie 2018 a adresat o întrebare prioritară comisie a fost semnată de către 20 de deputați din diferite grupuri ale acestui Parlament și nici până acum nu am primit un răspuns de la Comisie uh, în ciuda urgenței umanitare a acestei chestiuni care se referă la situația din ce în ce mai proastă a refugiaților deținuți în Libia. Sunt aproximativ 8.000 de refugiați de migrați care sunt abandonați de către comunitatea internațională și e nevoie urgentă de protecție pentru aceștia de uh, alimente și de îngrijiri medicale. Avem niște rapoarte foarte clare care confirmă faptul că refugiații aceștia nu au acces nici la hrană, nici la apă și ca urmare există cazuri de înfometare, de foamete și de asemenea de trafic de ființe umane. înaltul uh, comisar uh, de la Națiunile Unite, care se ocupă de refugiați, a spus că agenția sa, ICNUR, ar putea să se retragă din Libia. Ieri a fost o luare de poziție foarte clară în care se spune că migranții care au fost um, salvați pe mare nu trebuie să fie repatriați în Libia. Ce întrebări am adresat? În primul rând, care sunt măsurile pe care intenționează să le întreprindă Comisia pentru a asigura evacuarea refugiaților care sunt deținuți la Tripoli? și cum ar putea să fie duși aceștia într-un loc sigur, am uh, uh, primit un răspuns de la domnul Grande de la ICNUR, însă comisia a tăcut. A doua întrebare, comisia intenționează sau nu să suspende sprijinul acordat pe gărzii de coastă din Libia astfel încât persoanele interceptate pe mare să nu fie repatriate într-un loc unde viața lor este în pericol. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Barbara. Îți mulțumesc foarte mult, Barbara, pentru această prezentare. Acum o să ascult câteva explicații și uh, actualizări de la Comisie, de la DG Home să vedem cum stau lucrurile, ce s-a întâmplat din iunie încoace. Mă bucur uh, foarte mult că domnul Michel Avino, care este expert uh, pe Libia de la DG Home, este prezent. Ne bucurăm foarte mult că sunteți aici ca să putem să face progrese. Înainte să uit, vreau să vă spun un lucru, să vă întreb. Încă mai numiți asta centre controlate? Comisia nu înțelege, nu-și dă seama cum sună având în vedere toată istoria, că mai sunt și alte lucruri care încep cu C. Deci, haideți un pic să ne revenim, să ne gândim bine când vorbim despre centre controlate, deci chiar nu vă prindeți. Și modul cum sună, sună foarte rău. Dar poate putem să discutăm și să tratăm acest subiect. Dar pur și simplu nu sună ca și cum ar, ar putea să meargă și s-ar putea ca Uniunea Europeană să uh, iasă destul de rău. Nu știu dacă toată lumea este de acord, poate că sunt singurul care am această impresie, dar s-ar putea ca Uniunea Valorilor să pară cu totul altfel din punct de vedere al istoriei. Numai așa, e o, mic mică gând, vreau să-l menționez, s-ar putea să uit mai târziu. Și acum cu situația actuală, Vrem să ne gândim la propunerea aceasta, ce s-a întâmplat cu ea. Încotro se îndreaptă. Um. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, confirm că întrebarea Parlamentului va fi tratată la comisie cât mai repede, va fi trimisă Parlamentului, va fi adoptată și apoi trimisă. Uh, iar în ceea ce privește întrebările, doresc să vă ofer câteva informații de ultimă actualitate, de exemplu în ceea ce privește activitățile Search and Rescue, centrul respectiv, așa cum a fost menționat în sală astăzi, doresc să vă ofer câteva cifre. Numărul total de sosiri în luna noiembrie, pe data de 21 noiembrie, 22, 22.541, eh, ceea ce este cu 80% mai mic decât numărul de sosiri comparativ cu aceeași perioadă în anul 2017. Contextul acum. Reiau contextul. Trebuie să spunem de fiecare dată că acționăm în cadrul, unui, în cadrul internațional. Uniunea Europeană nu are puterea de a coordona aceste acțiuni și nici să stabilească locul de debarcare. Trebuie să ținem cont de aceste principii. Uniunea Europeană și Comisia vor continua să acționeze în limita competențelor și prerogativelor cu susținere tehnică-operațională și financiară către statele membre, încercând să identificăm pe termen lung problemele și să facilităm soluționarea acestora. A trebuit să ținem cont și de faptul că în ultimii ani capacitățile de găsire și salvare, eficiența serviciilor au fost cu toatele îmbunătățite în mod simțitor, asta mulțumită contribuțiilor importante din partea statelor de coastă, mulțumită acțiunilor comune conduse astfel și, desigur, via operațiunilor navale comune, Sofia, de exemplu, și mulțumită muncii ONG-urilor, care este salutară. Permiteți-mi să mă axez și pe rolul operațiunii comune condusă de paza europeană de coastă și de frontiere, pentru a înțelege mai bine ce e stipulat în planul operațional, trebuie să fie foarte clar că operațiunea care a fost creată ca fiind una de supraveghere a frontierelor are o dimensiune de căutare și salvare. Dar rolul agenției este limitat la sistemul de asistență tehnică și uh, financiară. Toată lumea e obligată să ofere asistență pe mare din punct de vedere etic și din punct de vedere legal, dar din momentul în care identificăm uh, o sursă de stres, atunci, uh, evident, uh, autoritățile naționale trebuie să se ocupe de subiect, de obicei agențiile naționale de coordonare maritimă. Deci cam așa se face operațiunea comună coordonată de agenție și doresc să vă ofer câteva cifre concrete. În anul 2018, agenția a fost implicată în 86 de operațiuni sau de evenimente de căutare și salvare, au fost salvate 4.093 de persoane, migranți. Asta este în ceea ce privește implicarea agenției în activitățile de căutare și salvare. În ceea ce privește paza de coastă libiană și cooperarea care există până acum, știm cu toții că paza de coastă libiană a fost recunoscută de ONU ca fiind o structură legitimă care răspunde în fața guvernului și respectă acordul guvernamental, recunoscută și de către comunitatea internațională. Sunt implementate mai multe activități pentru a susține paza de coastă libiană. Sunt informații oferite și de Organizația Internațională a Migrației și în anul 2018 paza de coastă libiană a contribuit astfel a participat la salvarea a mai bine de 14.000 de migranți care erau într-o situație dificilă. Sub, sublinez și asistența oferită de Agenția Europeană pentru Paza Frontierelor și a Coastelor în ceea ce privește pregătirea agenților din Libia. Avem, am avut operațiunea Sofia și s-a oferit uh, training uh, foarte specific uh, celor din Libia. Confirm că în toate programele de training prevăzute, mereu există și o sesiune dedicată drepturilor omului. Și ca un ultim subiect, evocat adesea în ultimul an, cu privire la declararea unei regiuni de căutare și salvare de către autoritățile libiene. Autoritățile libiene au trimis o notificare organizației maritime, organismul competent la ONU pentru legea maritimă, cel care a aderat la Convenție cu privire la siguranța pe mare și a existat o notificare la, pe lângă Organizația Internațională a uh, Migrației cu privire la acest fapt. De fapt, e o declarație unilaterală cu putere constitutivă. La OEM a fost uh, adoptată uh, ideea că există această regiune, sunt limite geografice, autoritățile naționale competente se ocupă și de, sub, de acest subiect și toate informațiile sunt disponibile pe pagina OEM. Dar, ca o consecință a declarării regiunii SAR, Search and Rescue, Trebuie să vedem ce se întâmplă cu acordurile bilaterale cu Tunisia, Egipt și Italia, căci aceste țări consideră și sunt convinse că un acord bilateral Search and Rescue semnat cu Malta în anul 2009 este în continuare valabil. Iată care este situația la ora actuală. Nu mă mai refer la training și cooperare cu paza de coastă libiană căci uh, sunt colegi de la SAE care pot vorbi despre asta. Dar, repet și subliniez că pentru training e important să subliniem procedurile robuste de aprobare de fiecare dată când și verificare de fiecare dată când trebuie să Um, acceptăm statutul uh, membrilor din Libia. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Vilo. Propun să procedăm în felul următor. Să intervine domnul Piquet de la SAE mai întâi, domnul uh, Caseda de la OIM, domnul doctor Marino Larx și apoi uh, intervenții din sală. Doamna doctor, mă scuzați. Deci v-aș ruga să fiți pe cât posibil succinți. Sofie, ce s-a întâmplat? Păi, am ascultat numeroase vorbe tehnocratice, dar n-am primit un răspuns la întrebări. Foarte simple întrebările. Ce faceți ca să evacuați oamenii? Ce faceți să, să, să vă asigurați că nu-i puneți în locuri care să le pericliteze viața. Cât de greu e să răspunzi? Da, asta e și grija mea, să intrăm mai mult în pâine. Deci uh, oamenii deja încep să se agite chiar și să plece. Comisia n-a răspuns, să intervine din sală și e răspunzătoare. Noi am lansat această întrebare. Bun, să ne descurcăm deci mai bine. E clar că și dacă o să fie intervențiile succinte, lumea tot se va agita în sală și atunci mă întreb cum să facem. Văd că așa cam toată lumea se agite, dar să respectăm formatul. Și suge, vă sugerez, stimați invitați, să lăsați prezentările lungi astăzi la o parte, să, faceți uh, o inter- să aveți o intervenție foarte, foarte succintă, nici măcar prezentare, ci doar un briefing, așa, punctele principale, căci ce vrem să primim este uh, o prezentare a situației actuale. Știm ce s-a întâmplat în Libia în mod recent, uh, sunt propuneri confuze care par să fi fost îngropate. Vrem să știm ce știți dumneavoastră, ca după aceea noi să putem reacționa cu întrebări. Cam atât. Deci, vă rog, cu tot respectul, să ne oferiți doar câteva puncte cheie, deloc o prezentare, maxim 4-5 minute. Ideile principale, căci ați mai fost aici, cunoașteți subiectul foarte bine. După care să vină întrebările, căci cu siguranță vor fi numeroase. Chiar și eu am numeroase întrebări. Deci, uh, haideți așadar, domnule Piquet, de la SAE, ideile dumneavoastră principale pe aceste întrebări principale, despre această propunere și ce se întâmplă la ora actuală. Mulțumesc! Um, Mulțumesc! În primul rând, ale, a, acordul de debarcare este unul care e în procedură acum la Consiliu. Așteptăm rezultatele acestei munci. În al doilea rând, lucrăm în continuare pe diferitele dosare care s-au creat Uh, pe parcursul uh, ultimilor 2-3 ani și în ceea ce privește discuțiile cu debarcarea, orice s-ar întâmpla, mereu trebuie să ne încadrăm în abordarea de până acum, o abordare comprehensivă. Nu putem să rezolvăm migrația neregulamentară din Libia cu, uh, din pix, așa, cu o singură soluție. Deci, în primul rând, trebuie să consolidăm Uh, frontierele și gestionarea acestora, să-i pregătim pe oamenii acest domeniu, inclusiv uh, la capitolul drepturile omului, este foarte greu. Cunoașteți instabilitatea din Libia, cunoașteți problemele din Sud mai ales, unde este o situație uh, a fără de legii și a lipsei guvernării. I-am ajutat pe cei aflați la Ananghie. Sunt oameni uh, care au ajuns în Libia la țărm. Sunt oameni care au ajuns în centre de detenție, oferim ajutor în aceste centre, oamenii sunt blocați uh, în Libia și uh, intervenim și cu ajutorul ONG-urilor și cu ajutorul uh, uh, internațional. Încercăm să creăm soluții cumva acceptabile și din punct de vedere sanitar să facem de asemenea presiuni pe lângă autoritățile libiene, la toate nivelurile pot să vă confirm, de câte ori putem. Sunt delegații care vin la noi la Bruxelles, dar și noi ne deplasăm în regiune, la Tripoli, chiar în acest moment. În ceea ce privește repatrierea, în regim voluntar și umanitar, au fost repatriate 34.000 de, de persoane către țările de origine, Persoanele acestea au fost uh, salvate din uh, condițiile oribile în care au trăit în centrele de detenție. Nu în ultimul rând, uh, vrem să combatem criminalitatea organizată pe traficanții de persoane. Facem asta pe mare cu operațiunea Sofia. Pot spune că am neutralizat 230 de vase care făceau trafic de persoane și oferim și Um, schimb de informații între Europol, Frontex și Sofia pentru a uh, ținti mult mai bine pe traficanți. Uniunea Europeană recent a impus sancțiuni, sancțiuni unor infractori care se ocupau cu traficul de persoane. Deci uh, funcționează și acest sistem. Cu privire la Sofia, ce vreau să spun este că da, se ocupă de uh, prinderea traficanților, dar și salvează persoane pe mare, din apă. 3.000 de persoane au fost salvate astfel. Nu în ultimul rând, problema migrației și a Libiei va fi rezolvată doar durabil doar dacă vom avea stabilitate pe termen lung, securitate în această țară. Și trebuie să intervenim la acest nivel. Rămâne obiectivul principal al înaltei reprezentante. Doar în urmă cu 10 zile a fost la conferința internațională de la Palermo, găzduită de autoritățile italiene, unde și-a asumat angajamentul ei de plin în numele UE de a oferi sprijin de plin pentru atingerea acestui obiectiv în cadrul ONU. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Patrice Caseda, specialist senior uh, post-criză de la Organizația Internațională a Migrației. Mulțumim pentru prezență, foarte pe scurt. Vă mulțumesc că ne-ați invitat și mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa acestei distinse audiențe. Vreau să fac doar trei comentarii cu privire la această situație, axându-mă pe Libia și problema, situația migranților, stabilitatea țării ne îngrijorează pe noi cel mai tare. Dincolo de migranți și de această problemă, situația umanitară este una precară, trenează de câțiva ani de zile. Problema strămutărilor interne trebuie și ea să fie în centrul discuțiilor noastre. Ca să vă vorbesc un pic despre impact cu operațiunile noastre, reușim de fapt să funcționăm mulțumită stafului local foarte devotat aproximativ 300 de persoane care lucrează pretutindeni în țară. Avem 9 funcționari internaționali detașați. Deocamdată situația ne permite să avem mai multe detașări internaționale, însă sperăm să existe noi aranjamente de securitate care să ne permită să extindem acest contingent. Operăm mai ales din Tripoli și din Saba în sud, cu staff internațional. Vrem uh, să acționăm și din Benghazi, Misrata și Suara, dar totul depinde foarte tare de situația securității. V-ați văzut ce s-a întâmplat la Misrata și la Benghazi recent. Deci este o... toate acestea ne condiționează foarte mult. Abilitatea de a oferi asistență depinde foarte tare de factorii de securitate, iar noi considerăm că este aspectul cheie ce trebuie avut în vedere trebuie să fie prioritatea comunității internaționale de a garanta securitatea. Despre migranți acum. Migranții returnați de paza de coastă libiană. Au fost mai mulți, chiar și luna aceasta, ceva peste 500 de persoane. De la începutul anului discutăm despre 15.000 de persoane salvate de paza de coastă libiană să comparăm asta cu numărul sosirilor uh, din Italia, un, ceva peste 22.000, o cifră mică, record, pentru că obișnuiam că anul trecut să avem atât într-o singură lună, în mai, în mai și în iunie, de exemplu. Numărul deceselor pe mare, 1268 de la începutul anului. La Misrata, Recent, migranții au refuzat uh, să se uh, de, de, debarcarea, mulți uh, venind din țări foarte diferite, inclusiv din Bangladesh. Acum mulți sunt în centre de detenție sau în custodie. În sudul țării, încercăm să extindem operațiune de căutare și salvare în des- deșert pentru a susține poliția deșertului care a fost creată de autoritățile libiene dorim să avem o extindere geografică mai mare. Deja suntem uh, activi în ceea ce este frontiera cu Nigerul. Cei care sunt debarcați sunt readuși în centre de detenție și împreună cu ICNUR de ani de zile spunem că n-ar trebui să se întâmple așa. Dar se întâmplă în continuare. Sunt 26 de centre de detenție operaționale, 10 în estul țării, 16 uh, în vest. Sunt mai bine de 5.000 de persoane acolo, un pic peste 5.000, o îmbunătățire comparativ cu noiembrie 2017, când uh, am început uh, o evacuare umanitară la scară largă, erau 17.000 în centrele de detenție. Acum suntem undeva pe la 5.000, cu fluctuații, în funcție de operațiuni. E o, și o schimbare a profilului. Mai bine de 2000 de persoane sunt din Eritrea, de exemplu. A doua naționalitate, uh, somalezii și sudanezii. ICNUR spune că 70% uh, dintre persoane sunt persoane mm, pe care ei, cei de acolo le vizează. Persoane de interes. În continuare încercăm să îi returnăm pe migranții care își doresc asta, să se întoarcă acasă. Discutăm despre 15.000 de persoane care au beneficiat de pe urma acestui program lansat anul trecut în noiembrie împreună cu Uniunea Africană și cu UE, cu Task Force-ul special creat sub egida ONU. Împreună e vorba de uh, Uh, un număr de peste 4.000 de persoane care au fost evacuate astfel. În ceea ce privește naționalitățile, din Niger, din Sierra Leone, din Ghana, din țări de la sud de Sahara, dar și din Pakistan și Bangladesh. Îi vizăm și pe migranții care nu sunt în centre de detenție, dar care își doresc totuși să se întoarcă acasă. Libia găzduiește mai bine de 600 de mii de migranți, după cum știți. Deci, uh, sunt unii care sunt afectați de situația de securitate, nu sunt în centre de detenție, dar își doresc să plece acasă. Îi vizăm și pe aceștia și încercăm să le oferim uh, sprijinul nostru. Am fost în măsură să facem o primă evacuare și din sudul Libiei, de la Saba cu un charter, un avion. Returnarea s-a făcut către Lagos. Se pune întrebarea cum putem să găsim o alternativă la detenție. E greu, și tocmai de aceea am uh, acționat pe lângă autoritățile libiene încercând să, să deschidem centre sigure de adăpost în care să-i găzduim pe cei mai vulnerabili. Chiar uh, recent uh, am avut uh, o mamă însărcinată, ea avea deja un copil și care a putut să stea într-un centru sigur o anumită perioadă de timp, dar ea va fi evacuată și va fi trimisă înapoi în țara sa, Mali. Cu privire la numărul de migranți în Libia, doresc să mai adaug un aspect. Trebuie să înțelegem foarte bine care este uh, dinamica pieței muncii. Sunt 600 de mii de persoane, mare parte din acești oameni lucrează, chiar dacă ilegal. Și noi încercăm să discutăm cu ministrul muncii, să facem evaluări de piață, să avem niște conferințe, în așa fel încât să înțelegem dinamica sectoarelor muncii din această țară, în așa fel încât să lucrăm și la acest nivel pentru securitate. Mulțumesc! Continuăm discuția. Sunt, vor fi foarte multe lucruri de spus de următoarea vorbitoare, căci ea este de la observatorul uh, pentru Search and Rescue și ea ne-a ajutat uh, foarte mult și în trecut. Ne-a oferit informații obiective despre starea lucrurilor în uh, Libia. De la London University, doamna Moreno Lex, vă rog frumos să ne prezentați doar câteva puncte cheie, căci pe parcurs uh, va veni informația în urma sesiunii de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc foarte mult. Am și eu câteva slide-uri. Cred că mă vor ajuta să fac prezentarea mai repede. Deci, Conținutul, uh, contextul ne arată cum a fost creat um, SAR um, din, în zona mediteraneană. Deocamdată nu sunt mecanisme de monitorizare care să acopere centrul, vestul și estul apelor mediteraneene. Numărul de morți în rândul migranților a crescut foarte mult, um, astfel a trebuit crescută și prezența operațională pe mare pentru că s-au închis porturile de către Italia și de către Malta. Am auzit deja, deocamdată nu există nicio operațiune în curs după operațiunea Mare Nostrum um, cu Italia, care a fost întreruptă. Această acțiune a fost uh, înlocuită de misiuni uh, de securitate. În ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, um, aceste acuzații au fost um, s-au multiplicat în ultimele luni și asistența oferită de organizațiile societății civile intră în conflict cu traficul de ființe umane în foarte multe jurisdicții. Acesta este contextul. Structura Saromed este una internațională, un consorțiu și o platformă. Un consorțiu de cercetători multidisciplinari și organizația societății civile care lucrează în domeniul migrației, în special în zona Mediteranei. Este o platformă de o coordonare eforturilor între statele membre, între membrii și părțile interesate. Membrii noștri cuprind um, ONG-uri Search and Rescue, care au fost active din, din 2015 uh, și spun că au fost active pentru că acestea se confruntă acum cu provocări juridice și nu mai pot să funcționeze. E vorba de Médecins Sans Frontières, SOS Mediterranean. Mission Lifeline, Proactiva, Open Arms, ProMaid, SMH, CI și Refugee Rescue. Și avem uh, și um, trei organizații de monitorizare, Borderline Europe, Alarm Phone și Mare Liberum. Și două organizații uh, pentru litigi, Global Legal Action Network și The Air Center. Și avem și numeroase institute și universități pentru cercetare. Uh, Putem trece la slide-ul următor. Misiunea este aceea de a crea un observator de cercetare independent care să se ocupe de problemele din Mediterana într-un mediu digital sigur care să colecteze, să stocheze și să schimbe date fiabile care deocamdată nu există. Cea mai bună, cele mai bune instrumente sunt um, proiectele OIM, însă acestea se bazează pe date secundare, inclusiv cele preluate din presă, precând Sarobmed, se bazează numai pe date principale, date primare. E vorba de 13 mecanisme care implică cooperarea cu cei care se pasează pe teren și colectarea de informații care să fie imediat disponibile părților interesate. De asemenea, se folosesc rapoartele standard care asigură compatibilitatea și conformitatea datelor. Există proceduri standard de colectare a datelor. Toate acestea Uh, sunt în spatele site-ului nostru pe care îl veți vedea curând. Uh, Această uh, parte de administrare a site-ului este accesată numai de membri, este protejată cu parolă și pe partea um, pentru public se furnizează aceste informații sub formă de tabele și de date, de grafice. La colectare analizăm aceste date, ne asigurăm că Universitățile le analizează și apoi uh, le diseminăm prin diferite instrumente, inclusiv rapoartele de oceanografie, uh, inclusiv raportul din 2018, Mare Clausum, care a fost folosit um, uh, și în alte contexte. De asemenea, e vorba și de alte activități. Italia a fost acționată în instanță din cauza practicilor de refoulement prin intermediari în Marea Liberă. Și uh, aici puteți vedea o imagine a raportului intern pe care îl folosim pentru colectarea datelor. Aceste informații ajung în backend și așa arată de fapt site-ul nostru al Sarobmed pe care puteți găsi diferite informații despre noi, inclusiv partenerii noștri ONG-uri, uh, diferite povești uh, despre Sarobmed, uh, Uh, de asemenea evenimente din 2017-2018 și contextul în care se desfășoară activitatea noastră și cu asta am, am încheiat prezentarea, dar dacă mai permiteți totuși 3 uh, uh, sau 5 minute, am câteva întrebări pentru colegii mei, pentru serviciul juridic. Aș dori să știu dacă Premisa din spatele acestui aviz este că drepturile europene nu se aplică extrateritorial, chiar dacă de multe ori acțiunile Uniunii Europene sunt extrateritoriale, de exemplu EUNAFOR Med Sofia și alte operațiuni care se desfășoară la nivelul apelor um, extrateritoriale. Eh, asta e cooperare cu Libia, dar și operațiunea Hera. Deci eh, vreau să știm ce facem cu hotărârea Franțom aliniatul 1, care eh, spune că trebuie să se aplice legislația comunitară și odată cu aceasta și carta privind drepturile omului. Pentru Comisie este adevărat că regimul SAR este reglementat prin dreptul internațional, dar Uniunea Europeană a ratificat UNCLOS, Convenția ONU privind drepturile dreptul mării. De aceea trebuie să se asigure că se respectă articolul 98 din UNCLOS prin uh, acțiunile și operațiunile pe care le desfășoară. Întrebarea numărul 2. Ce înțelegeți dumneavoastră prin rescue, prin salvare? Pentru că foarte multe um, operațiuni ale pazei de coastă din Libia nu sunt văzute, nu pot fi considerate salvare. De exemplu, uh, la un moment dat, 90 de persoane din Eritrea, Somalia și Sudanul de Sud, care uh, au venit în Libia au fost uh, debarcați forțat în Misrata, folosindu-se tot felul de forme de violență. Asta cred Credeți dumneavoastră că înseamnă un loc de siguranță? Credeți că Libia reprezintă o țară sigură? Poate reprezenta un loc de siguranță în temeiul normelor stabilite pentru SAR și pentru azil? Și a treia întrebare, regiunea SAR din Libia. Mm, sunteți mulțumiți că a fost înregistrată de OIM, dar, după părerea mea, în conformitate cu convențiile, e nevoie de o echipă operațională capabilă să răspundă urgențelor, ceea ce nu este cazul în Libia. Libia nu este un loc sigur și nu sunt singura care e de această părere. Coasta libiană este cunoscută pentru încălcarea obligațiilor SAR și SOLAS și cea mai recentă situație este cea din 20 noiembrie cu uh, misiunea Nivin. Deci, uh, în Uniunea Europeană, uh, considerați că poate fi o astfel de zonă de salvare care nu dispune de un astfel de mecanism de urgență și pentru SEAE. Dacă îmi permiteți, nu ați menționat propunerea de a modifica politica de debarcare EUNAFOR. Este o propunere pe care ați prezentat-o pe 15 noiembrie și care mă gândesc că are scopul de a um, pune capăt debarcărilor din Italia, care deocamdată sunt limitate în cadrul aplicabil. Eu înțeleg că MRCC-ul coordonator va trebui să otrască care este locul de siguranță. Dacă așa stau lucrurile atunci, putem înțelege că fie Libia, fie Tunisia, care probabil că sunt cele două țări care ar putea să primească acest statut, pot fi considerate deci sigure în scop de debarcare și de azil de către SEAE și pentru OIM. The voluntary return mechanism that you. Ați spus că mecanismul de returnare voluntară pe care îl uh, folosiți acum și cu asta și închei, Practic, acest mecanism se concentrează pe returnarea persoanelor acasă, dar atunci când aceste persoane sunt refugiați și respectă statutul de refugiați, până la urmă, unde sunt duși? Unde sunt duse această, aceste persoane? În Niger nu pot fi duse, um, uh, acasă nu nu pot merge. Cum faceți cu persoanele care au nevoie de protecție? Poate folosiți uh, cazul Asoventoto în care ați fost implicați uh, în vară pentru a ne spune, um, pentru a ne da un răspuns la această întrebare. Mulțumesc foarte mult! Okay, and I, I might I might bring you back when um, if I could ask well I mean in terms so that I can if, if officialize those. Mulțumesc. Uh, aș vrea să luați notă de aceste întrebări și să răspundeți la ele, pentru că și colegii noștri ar vrea să audă răspunsul la aceste întrebări. Și acum dau cuvântul membrilor comisiei, începând cu Barbara Spinelli, apoi Cornelia, apoi doamna Stevens, apoi Barbara Sargent, apoi uh, uh Judith Argentini. Începem cu uh, Barbara Spinelli. Întrebările principale pe care voiam să le adresez și eu uh, le-ați pus deja dumneavoastră. Uh, vă mulțumesc uh, pentru acestea și pentru activitatea pe care o faceți pentru Saromed. Ceea ce voiam eu să spun este că aș ruga toate instituțiile prezente astăzi aici să renunțe la această dublă retorică retorică, la acest limbaj pe care îl folosesc cu privire la acest subiect și să se gândească la tragediile care se întâmplă dincolo de zona mediteraneană. Cred că ar trebui, în primul rând, să recunoaștem că suntem martorii unui eșec colosal al Uniunii Europene și al instituțiilor internaționale. În primul rând, Comisia a spus că sunt mai puține sosiri, dar nu a vorbit despre creșterea numărului de morți în mare. Apoi, zona SAR în Libia, despre care a vorbit Violeta. este într-adevăr în baza de date a Organizației Maritime Internaționale, dar este o zonă SAR care nu poate funcționa pentru că Libia nu a semnat Convenția de la Geneva, pentru că nu are o politică de azil, pentru că nu are structurile și capacitățile necesare pentru salvare și căutare și tocmai de aceea nici nu face căutare și salvare. Deci întrebarea este următoarea, oare nu e cazul să suspendăm zona SAR libiană? Și apoi, evacuarea. S-a spus că o mare parte din această evacuare a fost făcută deja, că s-a intervenit pentru persoanele care au nevoie de asistență, dar nu e în totalitate adevărat acest răspuns. De la ICNUR am primit un răspuns în care ni se spune că ICNUR nu poate să deschidă propriul centru de evaluare încă și că S-au făcut câteva returnări către Niger, dar aceste returnări funcționează numai dacă Uniunea Europeană respectă obligațiile de relocare și Uniunea Europeană nu respectă aceste obligații. Și mie mi se pare că din avizul um, juridic aceste um, centre de detenție au fost prezentate ca o, norma, ca o realitate normală, deși nu ar trebui să fie o normalitate. Și mă voi opri aici, dar nu înainte de a adăuga un ultim lucru. Am adresat o întrebare în numele deputatei Marie-Christine Vergia către comisie Aș dori un răspuns din partea Comisiei astăzi. Nu o promisiune de răspuns pentru următoarea perioadă. De la domnul Grandi am primit deja acest răspuns, de la comisie n-am primit nimic. Mulțumesc. Bun, uh, îi voi da din nou cuvântul uh, reprezentantului comisiei pentru a răspunde. Voi reveni oricum uh, la comisie la sfârșit. Cornelia Ernst are acum cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc ultimii vorbitoare. A vorbit pe sufletul nostru și vreau să fac vreo trei observații. În primul rând, dacă la un moment dat, într-o zi, la comisie, în rândul reprezentanților de aici sau la SAE, există sentimentul rușinii, oare nu le rușine celor de acolo cu ceea ce ne povestesc sau ceea ce încearcă să ne spună aici. Căci nu reușiți nici cum să oferiți ceva mai demn. Nu vă e rușine, nu aveți niciun pic de moralitate, veniți și povestiți toate prostiile astea, sunt dezgustată, e o rușine pentru Uniunea Europeană, o rușine pentru toți cei care se află aici și uh, ne cred niște proști și vin cu asemenea idei. N-aveți niciun pic de abordare umană. Deci cum uh, implementați voi uh, principiul non-refoulement? Cum uh, vreți să acționați pe această platformă cu acest concept, principiul nereturnării? În al doilea rând, aș dori să știu dacă cunoașteți felul în care acționează paza de coastă libiană. Cu siguranță că știți. Oricum, autoproclamată de guvernul uh, autoproclamat nord-libian. Știți cum se fură bunurile, cum se face tortură, cum uh, agenții stau și privesc uh, că oamenii se neacă în mare? Și apoi mai vreau să știu din partea dumneavoastră, ați spus că sunt centre controlate care nu permit o, o, nu permit o Uh, reținere generalizată, dar cum, pe ce bază acționați ca să asigurați asta? Cam atât vreau să știu din partea dumneavoastră și să știți că și mie mi-e rușine cu ceea ce veniți și prezentați în fața noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Stimați colegi, eu doar să vă anunț că interpretarea se oprește la ora 13. Doar ca să știți, uh, va trebui să primim un răspuns și din partea comisiei. Deci vă rog uh, intervenții cât mai scurte cu putință. Doamna Stevens are cum cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, fac trimitere la o prezentare a Serviciului Juridic al Parlamentului, care se leagă perfect la pledoaria noastră pentru un model prin care migranții să fie trimiși spre ultimul stat de tranzit, Mediterana. Adesea, Um, se merge foarte tare pe... Adesea există mesaje alarmiste, dar trebuie să ne bazăm și pe ceea ce uh, ne spune serviciul juridic. Sunt vieți salvate uh, în Mediterana și trebuie să fie transportate în siguranță aceste persoane, dar trebuie ca... Vedem că definiția de acum lasă deschisă posibilitatea de a trimite uh, în terțe state migranți în centrele de, de, de primire. Paza de coastă este acolo pentru a păzi bărcile, ceea ce este legal. Trebuie să semnăm oare acorduri anti-înec cu toate țările din, de la Mediterana? Dacă s-ar întâmpla asta, n-ar mai fi uh, persoane necate pe mare. Ce se întâmplă cu ONG-urile care lucrează mână în mână cu uh, traficanții pentru a preîntâmpina acțiunea uh, pazei de coastă? Europa însă preferă o politică a frontierelor deschise și toți cei care vin aici primesc uh, șansa de a cere un statut special din punct de vedere social. Asta trebuie să se schimbe. Toți migranții din afara Uniunii Europene, din centrele de, de acolo, sunt tratați uh, um, uh, așa cum trebuie, ținând cont uh, de toate drepturile în vigoare că și aceste centre sunt finanțate din bani europeni. Mulțumesc. Doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Păcat că avizul serviciului juridic nu este public, pentru că am putea să uh, interpretăm mai bine documentul, pentru că altfel avem interpretări diferite. Ceea ce îmi scapă mie aici este um, aspectul principal. Dacă ar fi zone sigure în Africa de Nord, atunci ar fi foarte logic să debarcăm oamenii acolo, dar uh, ar trebui să fie zone foarte sigure cu un sistem de azil care funcționează corespunzător și nu cred că s-ar opune prea multă lume acestei idei, dar putem uh, să uh, întoarcem ideile serviciului juridic și propunerile comisiei pe toate părțile. Asta nu va schimba cu nimic faptul că nu există zone sigure în Africa de Nord. Putem vorbi despre Marea Liberă, despre ape teritoriale și așa mai departe, dar e clar că astfel de zone sigure nu există. Și apoi, acest vas cu uh, pavilion uh, din Panama care a ajuns în Mr strata și de pe care au fost debarcați în mod violent migranții. Dacă acesta devine o, o, un eveniment obișnuit, adică dacă embarcațiunile de marfă în Mediterana vor bate pavilion neeuropean numai pentru că astfel um, se vor, put, vor putea eluda problema de a um, salva migranții și a-i duce într-un loc sigur, atunci o, e gravă um, acești, uh, acest vas, le spun, le spus, le, pe acest vas li s-a spus uh, migranților că vor merge în Malta sau în Italia, dar până la urmă au ajuns în Mistrata și unde de fapt deparcau mașinile și dacă acest lucru devine o obișnuință, atunci este foarte trist și foarte îngrijorător. Dacă companiile care transportă marfă vor continua să facă acest lucru, atunci ne vom confrunta cu o altă problemă umanitară foarte gravă. Serviciul European de Acțiune Externă, îmi cer scuze, dar eu nu sunt convinsă că dumneavoastră ați înțeles foarte bine diferența dintre trafficking și smuggling. Uh, există um, anumite suprapuneri, dar cred că ar trebui să facem totuși o distinție între cele două. Deci, dacă continuați să ziceți trafficking, când de fapt vorbiți despre smuggling, cred că discuția noastră va fi din ce în ce mai Deci trebuie să facem distinția între cele două, între trafic și uh, cei refugiații care folosesc uh, călăuze. În septembrie, cu ușile închise, eu am mai uh, spus că uh, am numeroase îngrijorări cu privire la cele spuse de dumneavoastră și cred că ar fi cazul să ne spuneți exact ce voiați pentru că am primit uh, o scrisoare de la ministrul meu trimisă către Senat în care se vorbea despre continuarea activității OIM, dar eu am avut impresia că în ședința cu ușile închise din septembrie și dumneavoastră ați fost șocați când v-ați dat seama de fapt cum încercați uh, să ajutați Consiliul uh, să își pună în aplicare planul cu privire la debarcare. Și uh, nu cred că așa ar trebui să lucreze OIM și ICNUR. Și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, domnule președinte. Putem oare să uh, ne asigurăm că serviciul, că avizul serviciului juridic va fi publicat, pentru că nu văd niciun motiv pentru care să nu-l facem public. Bun, vom continua în engleză cu răspunsurile, pentru că ne trebuie răspunsuri foarte importante și nu mai avem interpretare. Acum dau cuvântul uh, lui Dietmar. Mhm. Mulțumesc, Claude mi se pare că e lipsă de respect la adresa acestei comisii dacă se vine cu asemenea rapoarte uh, care încerc să încearcă să prezinte în mod fals, eronat, uh, cumva cosmetizat situația oamenilor din Libia. Pe 20 noiembrie, pe containerul, uh, pe vasul de tip container de la coasta Libiei Divin, se aflau oameni care au fost forțați, debarcați forțați, forțat, mă scuzați. Și o întrebare către reprezentantul OIM. N-ați avut uh, posibilitatea să fiți la fața locului pentru a vă asigura că se, e, e, um, refugiații sunt tratați cum trebuie, în siguranță? Aveți contact cu acei oameni? Puteți să ne spuneți ceva despre starea lor? În al doilea rând, știm că, în mod regulat, cei din centrele de detenție mor. Avem date despre cauzele deceselor, despre câți oameni e vorba, cine adună aceste statistici și unde le găsim. Mulțumesc! Mulțumesc, Ditmar! Sunt uh, puncte foarte, sunt subiecte foarte importante. Îmi pare rău că vă restricționez intervențiile ca timp. Cecil Chienghe. Eh, grazie Claude, anch'io farò eh, tre... Mulțumesc, Claude, și eu voi adresa trei întrebări foarte scurte și foarte concrete. Prima, se pare că s-au evacuat 34.000 de persoane și asta înseamnă un pas înainte, dar dincolo, dar pe lângă aceste 34.000 de persoane mai sunt încă uh, 600.000 de de persoane, pentru că este o mare diferență între 34.000 și 600.000. de Mm, și credem că s-a făcut deci foarte puțin și apoi criminalizarea, incriminarea solidarității. Nu putem să arătăm cu degetul solidaritatea. Motivele pentru care au fost oprite navele în porturi sunt diferite. E vorba, de exemplu, de reciclare, așa cum s-a întâmplat cu nava uh, Medici Fără Frontiere. Și uh, mai sunt și alte infracțiuni. Din păcate, acestea influențează percepția asupra unui întreg fenomen oameni și um, este incriminată solidaritatea. Aș vrea să înțeleg care este legătura dintre ONG-uri și traficanți? După această anchetă aveți câteva rezultate pozitive și vreau să știu de ce se generalizează totul atunci când, dacă se identifică cineva care a greșit, persoana respectivă poate fi cunoscută. Deci vreau să știu de ce se generalizează și care este cauza acestei extrapolări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Cecil. Domnul Iurec are o ultimă întrebare și apoi vom primi răspunsurile din partea vorbitorilor. Mulțumesc foarte mult! Protecția frontierelor este uh, limitată și de legislația uh, națională. Observăm uh, că Parlamentul și Comisia încearcă să elimine frontierele. Vorbim într-adevăr despre demnitatea oamenilor, dar demnitatea presupune respectarea legilor, respectarea legilor din alte state membre și a legilor în societate. Pentru că această ca criză este cauzată în mare măsură de declarațiile politicienilor europeni care încurajează astfel de decizii periculoase în domeniul migrației. Această problemă ar fi fost de o mai mică amploare în trecut și ar fi, ar fi mai mică și pe viitor și noi am putea să-i sprijinim pe cei care au nevoie de ajutor dacă nu îi încurajăm pe oameni să își părăsească țările și să se transforme în migranți legali. Eu nu vreau să-i judec pe cei care au intervenit până acum, dar vreau pur și simplu să încurajez pe toată lumea să ofere oamenilor soluții și să încerce să limiteze problemele. Mulțumim foarte mult. Acum uh,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 Știți că membrii noștri au experiență, ei cunosc foarte bine situația, au studiat problema. Vă rog frumos să percepeți comentariile lor ca atare și să încercați să ne oferiți niște răspunsuri specifice. Please. Thank you, Mr. Chairman. I have a number of uh, questions to reply. I, I try to, to give an order. First of all, uh, uh, I would like to go back and then give a, a reply, which is not a promise, but I will try to, to uh,